Buongiorno. Se prendete posto. Bună ziua. Vă rog să vă așezați ca să putem începe. Începem cu punctul 16, accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Raportorul nostru este domnul Charzi Makakis și dau cuvântul și după aceea vom da cuvântul raportorilor din umbră. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, colegilor pentru că au înaintat amendamente, multe amendamente. Aș dori să spun că multe dintre aceste amendamente 240 de amendamente pentru un text atât de mic, de mititel, e un număr impresionant, însă trebuie să subliniez că se repetă. Uh, contextul, conținutul este același, uh, ele au fost doar uh, traduse cu alte cuvinte, pentru că aceste amendamente au fost înaintate în limba maternă, în limba originală și la traducere ne-am dat seama că de fapt se repetă. Aș dori să insist asupra diferențelor. Uh, subliniez încă o dată, multe dintre ele se repetă, deci uh, probabil că vom avea amendamente de compromis uh, posibile. Însă, acum aș dori să împart amendamentele în șapte zone, să zicem, în șapte uh, domenii, să le parcurg și în acest sens aș dori să subliniez faptul că cooperarea cu raportorii din umbră a fost excelentă și de aceea nu persistă diferențe mari, să zicem, diferențe majore. Însă există câteva uh, domenii în care există încă diferente de opinii, dar, dar mici. Uh, acum, în ce privește sfera de aplicare, inclusiv anexele, poate că vă amintiți că propunerea Comisiei inițial a prezentat o anexă cu servicii publice care ar trebui să fie acoperite de această directivă, de acest regulament, spune domnul Ceasică Macachis. La reuniunea coordonatorilor am hotărât că nu vrem să avem această anexă, ci că poate ar fi mai bine să solicităm Um, nivelurilor de administrație, municipalităților, în fine, dar și uh, nivelului federal sau național, într-o primă fază, să implementeze această accesibilitate a site-urilor web a tuturor organismelor din sectorul public. Iată care este concluzia la care am ajuns cu uh, raportorii din umbră, deci nu avem uh, nicio anexă și de aceea domnul Verniu Uh, de la Comisie a prezentat o abordare diferită, însă aș dori să subliniez faptul că vom avea uh, două tabere, să spunem, raportorii din umbră și doamna Vernio, care a propus două anexe. Nu o să intru acum în amănunte, dar aș dori să vă spun doar că vom avea uh, o luptă corp la corp, ca să zicem așa. Acum, uh, în legătură cu termenele. Probabil că știți că e un subiect foarte important pentru statele membre, mai ales pentru primării, pentru primăriile mici. Eh, ele consideră că e o adevărată provocare această accesibilitate eh, a site-urilor web a tuturor organismelor publice eh, e o, o, o provocare mare de aceea, calendarul devine foarte important, mai ales în negocierile cu Consiliul, pentru că accesibilitatea ar trebui să intervină foarte repede. Apropo, uh, președinția lituaniană nu ar dori să abordăm acest subiect în timpul uh, președinției uh, lituaniene. Deci noi, Parlamentul, trebuie să ținem cont de toată această situație. Deci dacă dorim ca Consiliul să considere că această chestiune este foarte urgentă și fezabilă în timpul următoarei președinții, a președinției grecești, atunci trebuie să încercăm să găsim uh, zone de compromis. Și calendarul, termenele, reprezintă unul dintre subiectele cele mai aprinse de dezbateri. Deci dacă dorim să mergem prea repede, să aplicăm această măsură uh, urgent, s-ar putea ca Consiliul să uh, nu fie de acord cu noi. Deci, termenul general pentru aplicarea prevederilor a fost uh, prezentat de către mine într-o abordare pas cu pas, 2014, punerea în aplicare 2016. Începe procesul la nivel național, 2018 la nivel regional, 2020 la nivelul primăriilor, deci la nivel local. Însă avem o alianță între domnul Tyler, Bilan și Trashkovski, care au venit cu o abordare total novatoare, care e bună, mie îmi place în orice caz, și care spun că orice conținut site ar trebui să fie uh, prezentat într-o formă accesibilă Uh, mi se pare o idee de bun simț. Trei grupuri uh, politice o susțin în comisia noastră, deci trebuie să ținem cont de ea, nu putem ignora. Vechile conținuturi web ar trebui să devină accesibile doar din 2017. Deci, încă o dată, și acest termen 2007 reprezintă o adevărată, o adevărată provocare. Această abordare mie mi se pare foarte logică, dar la următoarea reuniune a coordonatorilor vom discuta despre amendamente de compromis. Și cred că va trebui să încercăm să ne gândim mai bine la această dată, dar această abordare, încă o dată, mie mi se pare bună. Mai este o abordare pe care v-am uh, uh propus-o, 16, 18, 20 și trebuie să ne gândim unde să o introducem, la articolul 3.2 sau la articolul 10. E o dezbatere juridică, nu are rost să o ducem aici, eu prefer să avem uh, conținutul juridic să figureze la 3.2, la articolul 3.2. Acum aș dori să mă refer la extinderea uh, scopului Uh, miza o reprezintă definițiile, conținutul site-urilor internet, uh, utilizatorul, agentul utilizator și uh, site-ul respectiv. Ne întrebăm dacă site-urile ar trebui să aibă conținut furnizat prin site-uri externe, toate sau doar câteva, Apoi să vedem uh, ce se întâmplă și cu conținutul uh, social media, mediilor sociale, pentru că știm că tot mai multe autorități locale folosesc medii sociale pentru a furniza servicii. Deci acest uh, conținut îngemânat, ca să spunem, să vedem cum să procedăm cu el. Cred că și aici putem ajunge la un amendament de compromis, uitându-mă la amendamentele înaintate, dar Amendamentul 97 uh, mi se pare că pune o problemă. Aici e vorba despre conținutul audiovizual. S-ar putea să fie o problemă uh, mai grea de rezolvat, pentru că dacă includem și conținutul audiovizual, abordarea noastră într-adevăr devine foarte dificilă și foarte costisitoare. Nu știu dacă municipalitățile, primăriile sau statele membre pot pune în aplicare o astfel de prevedere. prevedere. Aș dori să vă reamintesc că există trei niveluri de accesibilitate web. Deci dacă dorim, de exemplu, ca în timpul Jocurilor Olimpice să avem site-uri uh, uh accesibile, deci uh, uh imaginele să apare pe absolut toate site-urile, uh, atunci uh, e o problemă și de aceea prefer să ne ținem de abordarea inițială și deci, încă o dată, s-ar putea ca amendamentul 97 să ne pună probleme și nu l-am inclus deocamdată între, în amendamentele de compromis. Apoi, în ce privește agentul utilizator, cum putem să includem uh, aplicațiile mobile? Aici cred că nu va fi probleme, o, nicio problemă, cred că vom putea ajunge la un amend de compromis. Încă o dată e o problemă legată de traducere și nu neapărat de conținut. Și apoi, în ce privește site-urile internet, deci dacă toate versiunile, indiferent de echipamentul folosit, și dacă site-urile ar trebui uh, să fie toate accesibile, răspunsul este da, și de aceea amendamentul 109 trebuie să fie mai bine inclus în partea legată de definiții, deci la articolul 2. Nu cred că aici avem nevoie de un amend de compromis, pentru că ideea de bază figurează deja în amendamentele uh, inițiale ale raportorului. Dar, în orice caz, vom include toate uh, site-urile web în definiții. Acum, în ce privește măsurile suplimentare, uh, de exemplu formarea, pregătirea, sau uh, organismul de monitorizare, înființarea unui astfel de organism. Deci, ideea este dacă trebuie să facem formarea obligatorie sau doar să o încurajăm. Și aici uh, există multe amendamente care au fost depuse de către colegi cred că putem ajunge la un compromis pentru că, în principiu, aceste amendamente sunt uh, asemănătoare între obligativitate și încurajare. Cred că eu aș opta pentru încurajare. Deci nu cred că ar trebui să obligăm pe nimeni. Încă o dată este o chestiune greu de tranșat, uh, mai ales uh, din punctul de vedere al statelor membre, dar cred că dacă suntem mai încurajatori în textul inițial, facem bine. Eu sunt pentru o astfel de propunere și Cred că aici putem ajunge la amendamente de compromis pentru ca textul să fie mai puternic. De asemenea, în ce privește organismul de punere în aplicare, aici avem câteva amendamente pe care le putem uh, depune pentru a evidenția mai bine rolul uh, acestui organism. Un alt domeniu la care aș dori să mă refer îl reprezintă desemnarea autorității competente pentru monitorizare sau pentru punerea în aplicare. Avem amendamente diferite aici în legătură cu felul în care putem să uh, înființăm, deci cum se poate crea la nivel de stat membru acest uh, organism. Amendamentul 32 uh, vizează competențele, aici mecanismul de punere în aplicare devine obligatoriu și de statele membre sunt obligate să înființeze a, un astfel de organism de monitorizare. Avem trei amendamente care se referă la procedura de reclamație și care sunt sarcinile, misiunile prevăzute pentru aceste organisme de monitorizare. Aș dori să vă mulțumesc și încă o dată să vă spun că putem să ajungem la un compromis uh, uh, și în acest domeniu. La punctul 6, o altă chestiune, cea a raportării. Unii doresc ca raportarea de către statul membru să se facă înspre comisie anual. Alții au propus ca această raportare să se facă sistematic, regulat și aici trebuie să ajungem la un compromis. Ar putea să ajungem chiar la o raportare uh, din 2 în 2 ani ceea ce ar reduce birocrația inutilă și pentru statele membre, dar e foarte clar că din doi în doi ani această raportare trebuie să se facă. Și în fine, aș dori să mă refer mai ales la definiții. Aici uh, mai există potențial pentru amendamente de compromis. Deci, definiția pentru instrumentul de autorizare Aici avem o veste bună, amendamentele sunt foarte asemănătoare, lobby-ul a funcționat foarte bine, dar eu sunt pentru lobby, pentru că e, bă, ei reprezintă interesele industriei, e, sunt cei care sunt primii afect, afectați de acest text legislativ, deci faptul că uh, lobby-ul uh, a fost exercitat din partea mai multor state membre, dar pe aceeași temă, face să avem aceleași amendamente. În ce privește definiția sectorului uh, uh, privat, avem o definiție o, o diferită între PP și între raportor. Domnul Trașkovski propune o definiție mai largă a entității de sector privat, al organismului din sectorul privat. Deci eu nu aș opta doar pentru organismele publice, uh, primăria, de exemplu, ci orice furnizor de servicii. Uh, sigur că putem să aprofundăm acest uh, subiect la ședința cu raportorii din umbră. Apoi, paginile internet ale acestor organisme din sectorul public. Și în ce măsură site-urile internet finanțate de Uniunea Europeană trebuie uh, considerate site-uri ale organismelor din sectorul public. Aici există diferențe, există nuanțe și cred că trebuie să fim mai clari. Întrebarea e dacă un uh, site internet a fost finanțat în proporție de 5% și care tratează chestiuni culturale care poate nu au uh, direct de a face cu obligația de sector public, dacă ar trebui să fie considerat acest uh, uh, site internet ca un uh, site web al organismului din sectorul privat. Deci cred că cheia aici este procentul de cofinanțare. Poate că pragul de 5% nu e suficient de mare, dar în orice caz continuăm discuția și la uh, ședința cu raportorii, îl voi uh, ruga pe domnul Trașcovski, care a depus amendamente, să ne explice uh, exact uh, care este propunerea lui. În orice caz, sunt sigur că vom avea și aici compromisuri. Apoi, definirea accesibilității web ca atare. Și aici formulările sunt asemănătoare. putem ajunge la un amendament de compromis care să acopere toate amendamentele, apoi uh, tehnologia de uh, asistare. Aici uh, să vedem care poate fi rolul Uniunii Europene, vom ajunge la soluții, apoi în ce privește accesibilitatea Uh, cerințelor. Aici au fost depuse foarte multe uh, amendamente. Eu voi veni cu un compromis care sper să mulțumească pe toată lumea și, în fine, avem câteva amendamente în legătură cu înființarea unui grup de lucru de la Comisie. Iată, și aici avem uh, amendamente asemănătoare. Deci, dragi colegi, domnule președinte, suntem pe calea cea bună. Trebuie să vedem cum putem să ne confruntăm uh, cu Consiliul. În orice caz, eu doresc și o spun aici sus și tare, eu mi-aș dori să ne finalizăm la comisia noastră activitatea în luna noiembrie pentru a da posibilitatea de a discuta acest subiect uh, în decembrie sau în ianuarie, deci încă o dată la plenară și dacă nu uh, ajungem la un rezultat final până în luna februarie, acest regulament nu va putea fi finalizat în uh, timpul mandatului actual. Dar, în orice caz, cred că ar trebui să încercăm. Uh, eu uh, voi începe să discut și cu președinția greacă, cu președinția următoare, pentru ca această, acest subiect să fie o prioritate și pentru ei, pentru a ne finaliza uh, eforturile în timpul acestui mandat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu acum. De relatorii ombre. Trecem la observațiile raportorilor din umbră. Vă rog pe cât posibil să vă limitați observațiile pentru că după ce urmează votul, după cum știți. Și oricum vom reveni la acest subiect uh, pe 17 octombrie când vom discuta compromisurile. În numele PPE are cuvântul colegul Tsarkovski. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze, dar eu trebuie să plec peste un sfert de oră uh, la aeroport. L-am ascultat cu dom pe domnul Hatzmakadakis cu mult interes și cred că suntem uh, pe drumul cel bun. Cred că a abordat uh, majoritatea aspectelor care erau de abordat și sunt sigur că vom ajunge la compromisuri în legătură cu majoritatea dintre acestea, mai ales că uh, Doriți să discutăm unele dintre ideile promovate de noi. Ce trebuie să facem? Trebuie să fim uniți. Uh, nu asta va fi dificil, dar întrebarea este ce, vor face, ce va face Consiliul, pentru că, bineînțeles, dorim uh, ca acest dosar să fie adoptat cât de repede, să nu lăsăm moștenire următorului Parlament. Cinci întrebări. Mai întâi, la definiții. Am discutat deja despre asta. Am încercat uh, să modificăm puțin uh, conținutul definițiilor. Am discutat că nu e vorba doar de site-urile web, ci și de mediile sociale uh, în legătură cu aceste site-uri. Trebuie abordată și problema aplicațiilor mobile dar cred că suntem uh, în principiu de acord în legătură cu aceste definiții. Acum, domeniul de aplicare. Eu sunt de părere că atunci când vor, că e bine să vorbim despre organe din sectorul public, nu sunt foarte sigur că tot felul de liste uh, este abordarea cea mai bună pentru că uh, după aceea ne vom certa ce servicii trebuie să fie pe liste și care nu și astfel nu facem decât să dăm apă la moară celor care Uh, nu doresc să ne grăbim cu această directivă. Deci trebuie să fim foarte atenți ce strategie adoptăm. Eu, oricum eu sunt deschis uh, compromisurilor pentru că trebuie să găsim soluția cea bună și să mergem înainte cu această directivă. Iată ce am avut de spus în legătură cu domeniul de aplicare. Acum, în legătură cu calendarul, mă bucur că ați reacționat pozitiv la ideile noastre, să discutăm despre noile tipuri de conținut și vechile tipuri de conținut. Am vorbit despre asta de mult și încă de la început vom acceptat împărțirea între autorități locale și naționale, pentru că era logică, dar după ce m-am mai gândit, mă gândesc că poate e mai bine să împărțim uh, lucrurile pe bază de conținut și nu în funcție de tipul de autorități. Um, oricum merită să mai discutăm această posibilitate. Apoi, în legătură cu monitorizarea, raportarea și aplicarea, știm că uh, aceasta e problema. Uh, Uh, se pun probleme de protecția datelor și ieri am participat la o conferință uh, cu persoane care se ocupă de protecția datelor în întreaga lume și companii și cineva de partea americană a spus că coșmarul companiilor americane este uh, reglementarea, este aplicarea în America a reglementărilor europene. Pentru ei este un coșmar. Deci, ca de obicei, uh, problema este punerea în aplicare. Producem uneori legi bune, dar ele sunt greu de aplicat în statele membre sau pun, aplicarea lor în statele membre pune probleme. Deci, uh, cred că trebuie să consolidăm monitorizarea, raportarea și aplicarea acestei directive. De aceea vorbesc despre organele de uh, punere în aplicare în detaliu, de aceea discutați și spuneți, menționați și dumneavoastră măsuri de um, aplicare și raportare. Dar și aici cred că vom uh, reuși să ajungem la un compromis. A, în fine, în ceea ce privește um, chestiuni majore, eu cred că ca și cu democrația, situația nu e perfectă, dar nimic n-a inventat nimic mai bun, deci trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Apoi, câteva alte amendamente, de exemplu, în legătură cu excepțiile legate de transmisiile în direct. Mm, cred că mai sunt lucruri mai mici pe care trebuie să le discutăm, dar care nu pun probleme majore. Și, în final, doresc să vorbesc despre o serie de amendamente depuse de colegii din PPE de la ocupare și cred că trebuie să le analizăm pentru că unele conțin idei bune, mai ales în ceea ce privește sinergiile posibile între diferitele politici. Noi ne concentrăm pe piața internă pentru că asta trebuie să facem, dar în afara pieței interne, interne se întâmplă lucruri um, de care putem profita. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste sinergii se regăsesc în raportul nostru. Mai sunt și alte idei bune promovate de colegi, de exemplu folosirea uh, proiectelor pilot pentru a ajuta la punerea în aplicare a acestei directive și pe lângă persoanele cu disabilități, nu trebuie să uităm, să uităm persoanele în vârstă. Uh, Ehm, cred că atunci când vorbim despre obiectivul de comunicare a acestor uh, tehnologii, uh, trebuie să transmitem acest mesaj, că nu ne adresăm doar persoanelor cu dizabilități, ci tuturor, uh, întregii populații. De multe ori folosim internetul în așa fel încât aceste schimbări vor fi în beneficiul nostru al tuturor și într-o bună zi vom îmbătrâni cu toții și este în avantajul nostru să existe aceste măsuri când vom avea nevoie de ele. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră. După cum am spus de la început, trebuie să părăsesc sala în curând, îmi pare rău, dar sunt sigur că vom obține rezultate bune la ședința raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele uh, socialiștilor are cuvântul domnul Ramon. Y, eh, a... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru tot ceea ce a făcut. A încercat să facă în așa fel încât să ajungem la un acord și cred că merită eforturile și, și eu cred că vom reuși să ajungem la un acord în legătură cu acest uh, proiect de raport uh, foarte important. Eu aș dori să vă spun trei lucruri. Mai întâi, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a fi cât mai ambițioși posibil. Trebuie să încercăm să ne punem de acord în legătură cu un text care pune accentul pe două aspecte, aspecte evocate de colegii noștri. Deci, haideți să ne punem de acord pentru ca poziția deputaților europeni în legătură cu această directivă să fie clară, ambițioasă și fără echivoc. Pentru că trebuie să oferim ceva, o valoare adăugată celor care vor trebui să folosească acest text. Și În acest uh, context, bineînțeles, vom participa constructiv la ședințele raportorilor din umbră pentru a căuta posibilități de compromis. În fine, trebuie să încercăm să accelerăm procedura, să încercăm să avansăm mai rapid pentru a permite adoptarea raportului încă în cadrul acestui mandat. Haideți, deci, să ne punem de acord cât de repede între noi și apoi să votăm textul în plenară, dar pentru asta trebuie să ne grăbim. Domnul raportor a evocat șapte aspecte și în prezentarea sa a înțeles foarte bine spiritul amendamentelor care au fost depuse. va trebui să mai discutăm uh, despre calendar și termenele de, de punere în aplicare ale acestui directive. În ceea ce mă privește, această punere în aplicare între 2015 și 2017 este corectă și trebuie păstrată, având în vedere constrângerile cu care se confruntă administrațiile publice, constrângeri e suficient de bine descrise de raportor. Eu nu aș pune alte condiții, însă refuz să suprimăm complet termenele, pentru că trebuie să impunem um, termene limită. În legătură cu definițiile, noi nu am făcut propuneri de amendamente, dar cred că trebuie să încercăm să deschidem puțin câmpul de aplicare și nu cred că va fi foarte greu să ne punem de acord în legătură cu acesta. Constat că o serie de persoane dintre care facem parte și noi încearcă să deschidă aplicarea acestui text, să includă cât mai multe elemente care să uh, ține de acest dispozitiv, cred că tehnologiile actuale și din viitor trebuie să permită uh, să lase o anumite suplețe. Deci, o serie de domenii ar putea să fie și ele vizate de directivă pe viitor, uh, conform progreselor tehnicii. Deci textul nu trebuie să fie prea să vizeze un domeniu prea limitat. Deci noi dorim să ajungem la compromisuri, dar dorim să rămânem ambițioși. Și trebuie să ajungem la un consens, dar să acționăm cât mai rapid. Acum are cuvântul domnul Engstrom în numele verzilor. Mulțumesc. În principiu sunt de acord cu raportorul și cu antevorbitorii mei așa că nu voi vorbi foarte mult. Cu toții dorim același lucru. Dorim să extindem domeniul de aplicare al directivei față de propunerea Comisiei și dorim ca instrumentul să funcționeze în lumea reală. Și sunt sigur că vom reuși, că vom cădea de acord în discuțiile dintre raportori și raportori din umbră um, a ne concentra pe conținuturile strict legate de Uniunea Europeană, cred că acesta este ă, pe, pe conținuturile noi, mă scuzați, cred că este abordarea cea bună pentru că e bine să facem lucrurile bine încă de la început decât să adaptăm uh, materialele vechi. Bineînțeles, nu trebuie să uităm telefoanele mobile, tehnologiile mobile care trebuie acoperite pentru că deja sunt o platformă foarte importantă și devin pe zi ce trece din ce în ce mai importante și să nu uităm că de multe ori e mai ușor să adaptăm uh, un site mobil în format accesibil pentru uh, persoane cu deficiențe vizuale, de exemplu. În primul rând, pentru că lucrurile să fie accesibile, trebuie să se reducă cantitatea de informații. Ele trebuie să fie clare și structurate. Mm, și având în vedere că ecranul acestor uh, um, aparate mobile este atât de mic, trebuie să ne limităm uh, cantitatea de informații, dar în general suntem de acord în legătură cu obiectivele noastre și sunt sigur că alături de raportor vom ajunge la un acord bun. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Are cuvântul acum colegul Bielan din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte! Majoritatea observațiilor mele la proiectul de raport au fost uh, deja prezentate mai de mult. Aș dori uh, Astăzi să revin asupra aspectelor celor mai importante. Am citit amendamentele și pot să le sprijin pe majoritatea. Unele amendamente um, sunt uh, similare cu ale mele și mă bucur de asta și sper că vom reuși să ajungem la un acord. Amendamentele 111, 112, 113 și 115 mai ales sunt foarte similare cu amendamentul meu 114. Mă bucur că am hotărât uh, să extindem numărul site-ului web care uh, vor fi vizate de proiectul de directivă. Amendamentele mele 100 16, 117, 118 și 119 vizează toate cam același lucru. Văd că suntem de acord și pentru data de 1 ianuarie 2015 pentru uh, punere în aplicare uh, pentru noul conținut și 1 ianuarie 2017 pentru uh, conținuturile vechi. Dar am depus amendamente Ehm, în care spun că va fi foarte greu să se respecte aceste termene. Eu cred că datele limite ar trebui să fie 31 decembrie 2015 și 2017 respectiv. Sper că, alături de raportor, vom reuși să ajungem la compromisuri bune care vor fi sprijinite de majoritate. Mulțumesc! Mulțumesc. Colega Știrea a cerut cuvântul. Vă rog. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului. E interesant că s-au depus 140 de amendamente la un text pentru care interesele noastre sunt comune. E interesant să vedem cât de mult interes suscită această directivă și um, chiar dacă nu va fi ușor pentru raportor să mulțumească pe toată lumea, uh, sper și eu că vom ajunge la un acord. Bineînțeles, dorim ca directiva să-și servească scopul și există clar voința ca să fie așa. Mă bucur că raportorul și Rafael sunt de acord cu um, amendamentul meu legătură cu conținuturile noi. Um, Mă bucur uh, că se vizează și conținuturile mobile. Cred că e important acest lucru și doresc să întreb pe domnul raportor um, un lucru. A, vor, a menționat președinția lituaniană. Văd că nu sunt prezenți în această dimineață. De ce uh, credeți că um, este important ca uh, președinția să fie prezentă? Uh, sper că negocierile vor merge rapid. Uh, sper că vom putea um, că vom putea um, vota rapid textul în comisie, poate în cadrul președinției uh, uh, Greciei vom putea avansa mai repede pentru că raportorul vorbește limba greacă. Oricum, sper că vom adopta textul înainte de alegerile europene uh, și sper că el va fi adaptat obiectivului vizat. Trebuie să lucrăm într-un spirit absolut practic. Mulțumesc! Mulțumesc în numele comisie este prezent domnul Iacovidis. Doresc să-l întreb dacă are observații de făcut. Yes, thank you. Da, mulțumesc. Aș dori să revin la ultimele cuvinte ale antevorbitorei mele. Uh, și pentru noi interesul este mare pentru această directivă și ne bucurăm că și în rândul dumneavoastră există atât de, um, atât de mult interes uh, Uh, sper și eu că veți putea cădea de acord rapid. Cred că raportorul are uh, propuneri interesante și, având în vedere modul în care a mers discuția, sper și eu că veți ajunge la un acord și textul va putea fi adoptat în acest mandat. Deci asta e foarte bine. Acum, atenție, în legătură cu definițiile și domeniul de aplicare, vă rog să rămâneți um, la un nivel corect din punct de vedere tehnic, pentru că multe amendamente nu sunt corecte din punct de vedere tehnic sau uh, nu sunt suficient de clare. Noi putem să vă ajutăm, serviciile comisiilor, uh, comisiei vă pot ajuta. Anumite uh, lucruri care vizează aparatele mobile uh, Uh, nu, uh, nu sunt corecte. Deci, noi, uh, deci site-urile mobile sunt aplicate, dar aplicațiile pentru telefoane mobile, pentru um, aparate de tip Android, um, nu sunt lucruri simple. Deci de când reglementăm în ceea ce privește aplicațiile mobile, trebuie să nu uităm progresul tehnic uh, și să nu exagerăm, deci, cu textul. Deci, da, vă rugăm să vă asigurați uh, că ce spuneți, uh, că lucrurile pe care le spuneți sunt clare, dar uh, să nu uităm inovarea tehnică și să nu exagerăm pentru a nu pune în bețe roate inovărilor industriale. Poate mergeți prea departe cu ambițiile dumneavoastră și am, aju- am adus un jurist de la Comisie pentru a vă explica de ce e vorba. Nu puteți modifica textul Convenției ONU nu puteți spune acum că Convenția ONU e greșită, având în vedere că a votat toată lumea. Deci nu ne putem permite să facem asta. Știu că sunteți ambițioși, poate considerați că Convenția ONU nu este suficient de ambițioasă, dar nu trebuie să o contestați dumneavoastră. Apoi, în legătură cu domeniul de aplicare, dacă nu modificați articolul 1.3, că e vorba de site-urile web ale organelor publice, nu puteți apoi să abordați serviciile private. Deci trebuie să fim cu toții de acord că rămânem numai în sectorul public. Apoi, trebuie să fac o distinție între site-urile web și servicii. Uh, Aici e vorba de uh, site-urile web, nu serviciile care vă duc de la un site la altul, care sunt private. Um, deci ne bucurăm de ideile dumneavoastră în legătură cu conținutul nou uh, ca în opoziție cu cel vechi. Uh, cred că este o idee care poate uh, Uh, fie fi acceptată de Consiliu. Poate unele dintre propunerile dumneavoastră uh, oferă posibilități de acord cu Consiliul, dar trebuie să definiți ce înseamnă um, conținuturile vechi moștenite. Um, și, uh, uh, dar când există o listă foarte concretă, se știe ce e de monitorizat. Uh, dacă lăsați așa foarte vag toate tipurile de conținut, este foarte greu de monitorizat aceste conținuturi. Deci, pentru o listă, dacă avem o listă, monitorizarea și raportarea devin uh, mai ușoare, dar dacă lăsați toate tipurile de conținut, e mai greu de știut exact ce trebuie monitorizat. Deci, Aș dori acum uh, să dau cuvântul uh, juristului nostru și uh, tehnicianului nostru pentru a vă mai explica câteva lucruri. Nu uh, voi aborda acum fiecare amendament, dar din perspectiva mea juridică, cred că e important să vă spunem că două lucruri pun probleme. Pe de o parte, Uh, amendamentele nu pot să creeze obligații ad hoc sau uh, obligații suplimentare care să intre în conflict cu uh, acte legislative uh, secundare sau um, cu legea internațională și apoi nu trebuie să uităm temeiul juridic al acestui text uh, care este din piața internă și trebuie să se respecte întotdeauna și principiul proporționalității. Deci, în aceste limite putem coopera pentru ca acest text să poată viza mai multe tipuri de conținut. Grație, la parola. Mulțumesc. Are cuvântul raportorul un minut. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Mai întâi aș dori să reacționez la ceea ce a spus Comisia. Uh, Um, a fost foarte utilă prezența Comisiei la ședința raportorilor din umbră pe care am avut-o deja, pentru că sunt multe lucruri tehnice pe care trebuie să le respectăm. Deci, sper că veți fi din nou prezenți la următoarea noastră ședință. Prezența dumneavoastră poate fi încă și mai importantă. Mulțumesc și pentru um, aspectele juridice pe care le, ni le-ați explicat. Dar, și mai important este faptul că Comisia crede că noua abordare uh, mai întâi să vizăm conținuturile noi și apoi pe cele vechi, poate fi o bază de compromis cu Consiliul. De aceea doresc să vă răspund, bineînțeles, când vom negocia cu președinția greacă, vom <laughs> reuși să ajungem la un acord. pentru că președinția greacă știe că în legătură cu acest text poate să ajungă la un rezultat și contează pe asta și sper că vom încheia negocierile în acest mandat. Mulțumesc colegilor încă o dată pentru amendamentele de calitate depuse. Ciri. Mulțumesc. Bineînțeles, vom discuta compromisurile în octombrie și acum trecem la vot. Primul raport de votat privește programul pentru vămi pentru perioada 2014-2020 și îl, rog pe, îl întreb pe domnul raportor Baltazare dacă are ceva de adăugat. Trebuie să aibă loc două voturi. Unul în legătură cu acordul cu Consiliul și celălalt în legătură cu textul pe care trebuie să-l citim aici, pentru că trebuie să votați, pentru că el va deveni parte integrantă a raportului. E il testo che dovremo votare, dunque due voti distinti, dovrà Deci trebuie să aibă loc două voturi distincte uh, și vom citi uh, Um, textul uh, și care va deveni parte integrantă a textului privind vămile. Deci votăm electronic acum textul acordului cu Consiliul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Votăm acum textul care va trebui citit în plenară și care va face parte integrantă a soluției finale. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acest text în unanimitate. Felicitări domnului raportor. Și trecem la votarea următorului raport privind practicile de publicitate înșelătoare. Este raportul colegului De Jong. allora votiamo per primo il compromesso A Votăm mai întâi compromisul A. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 al colegei Le Grip. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5, Le Grip, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, Pupachis, pentru, împotrivă, vom verifica. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7, tot lui Grip, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, de Young, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, Pupakis, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10, pen, Prendergast, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 de grip pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum urmează trei amendamente Prendegast. Putem să le votăm împreună, dacă sunteți de acord, în legătură cu considerentele, deci amendamentele 12, 13 și 14 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 1. Contribuția Comisiei Jurii. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15, lui Grip, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1B, textul de la jurii, pentru, Împotrivă. Vom verifica. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. Rochefort. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, Roșfort, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mm, am sărit peste amendamentul 18, care poate fi adăugat la amendamentul 17. Deci votăm amendamentul 18 Manders pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci. Martin pentru. Pentru 20, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Manders, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 Bielan, pentru. Doriți să verificăm? Pentru amendamentul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 devine caduc. Nu. Revenim la 22. Bielan. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 23 devine caduc. 24. Bielan. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 2, direct. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 30. Vot pe părți. Pupakis. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 7A, uh, joi 2, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Deci verificăm vot electronic, să deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul? Approvato. 30... Se adoptă. Mă scuzați, domnule președinte, Uh, vă, rog, vă doresc să vă anunț că sunt prezent, am cartela de vot, dar nu funcționează nicio consolă. Dacă ridic mâna, puteți adăugați votul meu la votul electronic? Mulțumesc! Le chiederei anche nel caso... V-aș ruga, deci, să ridicați mâna și dacă votăm electronic. Mulțumesc! 31. 31. Amendamentul 31 lui Gri. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. O adăugire. Manders pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. 34, Bielan. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm din nou. Să deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 35 le grip. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 36 pupachis pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 7. Pentru aliniatul 11 Uh, B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 45 Bielan pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci și șase. Martin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 Bielan pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, vot final, s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Approvato all'unanimità. Se adoptă în unanimitate, numărând și votul colegului Fox. Felicitări raportorului. Și trecem acum la celălalt raport de votat. E vorba de raportul Weiler privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio. Il colega Bielan a la parola, prego. Colegul Bielan a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Michael Malcolm Harbour, care nu poate fi prezent astăzi aici, doresc să retrag amendamentul său numărul 91. Va bine, grație. Bine, mulțumesc. Bine. Allora. Bun, acum începem votul. Amendamentul 15 al doamnei raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 devine caduc, 17 cu un amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci votăm. Nu vă mai întreb dacă uh, are cineva ceva împotriva unui amendament oral. Dacă cineva are ceva împotrivă, vă rog să semnalați acest lucru și economisim timp. Deci 17 cu amendament oral. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi avem amendamentele 19, 20, 21, 22 și 23 și 24 și 25. Amendamente ale doamnei raportor cu amendamente orale. Vă propun să le votăm toate împreună dacă sunteți de acord. Repet. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25. Cine pentru aceste amendamente? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Tot al domnului raportor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 și 96 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 Manders pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 Vot pe părți. E vorba de amendamentul Manders. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 99. Râle. Pentru, împotriva, trebuie să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Vote echiuză. S-a închis votul. Se adoptă. 100. Weiler și Van de Camp. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Come prima, adesso l'emendamento. Amendamentele 28, 101, 102, 29 și 30 ale doamnei raportor. Putem să încercăm să le votăm împreună, dacă sunteți de acord? Uh, fără 101. Votăm prima 100. Atunci votăm întâi amendamentul 101 și apoi pe celelalte împreună. Deci, amendamentul 101 al doamnei raportor. Cine-i pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul uh, este respins. Da, respins uh, uh, număr egal de voturi pentru și împotrivă, dar colegul nostru fără cartelă de vot a votat împotrivă. Oricum, deci acum, deci de, uh, respins și acum votăm 28, 102, 29 30. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 31, 32 și 33. Putem să le votăm din nou împreună? Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Harbor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 și 35. Amendamentele domnului raportor. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 Van de Camp pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 Harbor pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 106 și 107 identice de Camp și Harbor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 Harvard, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 109 devine caduc. 36 și 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38, 39, 40, 41 și 42. Cine-i pentru aceste amendamente? Împotrivă, abțineri se adoptă. 43, 44 și 45. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, 46. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 47, 48, 49, 50 și 51. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 a fost retras. 52. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111. Harbour. pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 Harbor pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Nu. Scuze, se adoptă pentru că colegul nostru este pentru. 18 la 17. 113 devine caduc, precum și 114 de bine că aduc și 115, acum 57, 58, 59, 60 ale doamnei raportor. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61, 62, 63 și 64 ale doamnei raportor. Cine-i pentru? Și 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 a fost retras. 116. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 17 um, împotriva, cu votul colegului nostru care nu are cardul, 67, 68, 69, 70, 71, 72 și 73 ale doamnei raportor. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 74 și 75, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 76, 77 Uh, Domnule președinte, e aceeași uh, situație. Suntem de acord, dar fără șapte șase. Benissimo. Allora, votiamo. Bun. Deci, votăm 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm 77, 78, 79, 80, 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82, 83, 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117. Vaila și de camp. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numai puțin să vedem ce facem cu următorul amendament. 88. Vailer. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 devine caduc. Votăm amendamentul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Al doamnei raportor pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 cu amendament oral um, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 al domnului raportor pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 a fost retras, 92 Weiler și de camp cu un amendament oral pentru, împotrivă abțineri abțineri, se adoptă. 5 devine caduc, 91 a fost retras. Șase. Putem să-l votăm. Pentru că 27 a fost adoptat. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotriva abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Urme, um, a fost retras amendamentul 93, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Le votăm. Intervenție fără microfon din sală. Allora, 8, 9... Deci 8, 9, 10, 11 și 12. Ale domnului raportor. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 14 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă a fost, au fost retrase amendamentele 120-118. Avem 119, Weiler. Cu amendament oral. cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 86, al doamnei raportor. Cu un amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 87. Pentru Împotriva abțineri, se adoptă. 121 a fost retras. 122. Harbour. Cu amendament oral. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 de camp. Cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum vot final al proiectului de raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci și cinci de voturi pentru. Se adoptă în unanimitate. Felicitări doamnei raportor. Foarte bine. Continuăm dezbaterea. Îi rog pe colegii care doresc să părăsească sala să o facă înainte să reluăm dezbaterea, astfel încât să nu-i deranjeze pe cei care vor lua cuvântul. Chi ha deciso di lasciare l'aula lo deve fare. Cei care doresc să părăsească sala, vă rog, faceți-o în liniște. Mulțumesc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 Are cuvântul colegul Maier, raportor, pentru acest punct. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. In den vergangenen Jahren waren 34 Prozent aller în ultimii ani, 34% din toate zborurile din Germania au fost întârziate. Și din acest motiv apar o serie de dificultăți. Trebuie să recunoaștem că, în practică, liniile aeriene adesea încearcă să le explice pasagerilor că nu ar avea dreptul la niciun fel de despăgubire. Cifrele arată că doar 2% din totalul pasagerilor care ar trebui să primească o despăgubire, uh, la final ajung să o și ceară. E vorba de niște drepturi ale pasagerilor și nu despre uh, o directivă cu privire la liniile aeriene. Deci pasagerii sunt în prim plan. Sigur că noi nu vrem să ruinăm liniile aeriene, Doamne ferește. Dar obiectivul nostru trebuie să fie următorul. Liniile aeriene să-și îmbunătățească serviciile. 34% din totalul zborurilor, uh, zboruri întârziate este inacceptabil, pentru că, practic, cumpărând un bilet de zbor, fiecare pasager și fiecare aeriană semnează un contract, un contract obligatoriu pentru ambele părți. Și nu se poate ca dintr-un contract să ieși unilateral, fără a îți respecta obligațiile întru totul. Tocmai de aceea, în raportul meu, eu am propus următoarea modificare pe care aș vrea să vă prezint într-un uh, scurt rezumat. Uh, Comisia prevede 5, uh, 9 uh, și 12 ore uh, ca și o ierarhizare a întârzierilor. Eu însă am două categorii. De la 3 ore întârziere să ai dreptul la 250 de euro de spăgubire, dacă te deplasezi de, pe o distanță de până la 3500 de kilometri, inclusiv dacă te deplasezi în departamente de peste mări. pentru că insulele nu erau cuprinse înainte. Și apoi cel de-al doilea nivel este vorba de peste 3500 de kilometri, o întârziere de peste 5 ore și deja discutăm despre 600 de euro. Noua mea premisă uh, se bazează pe un calcul la prețul întreg. Deci trebuie să avem un plafon, prețul întreg al biletului cu plătirea bagajului cu tot. Sigur că vrem să discutăm în continuare acest subiect. Deci e vorba de uh, întârzieri la dus întors. Dacă sunt întârzieri și la dus și la întors, trebuie plătit de două ori, bineînțeles. Cu un plafon al uh, uh sumei, uh, al costului zborului, dar uh, nu mai puțin de 250 de euro. Deci, până la urmă, răspunderea liniei aeriene ar trebui totuși să fie și în funcție de prețul biletului. Dar am mai stipulat și că este inacceptabil ca în caz de întârziere un pasager să trebuiască mai întâi să aștepte două ore până să primească o, o, ă, ceva de mâncare și ceva de băut. Pentru că până la urmă aceste două ore survin după perioada de îmbarcare. Deci în total vor fi trecut aproape patru ceasuri și mi se pare inacceptabil. Mai întâi, un pasager uh, ar trebui să se îngrijească singur de el în uh, aeroport. Dar bine, eu cred că um, ar trebui să fie răspunderea liniei aeriene, mai ales dacă întârzierea survine din cauza ei. Deci, o masă și um, un pahar cu apă mi se pare um, o ofertă destul de bună. Și apoi, această limită de 3 ore până ce primește un pasager uh, ceva a fost uh, ridicată din propunerea totală. Apoi, uh, limitarea timpului de așteptare pe pistă. Deocamdată nu e reglementat acest lucru. Eu propun două ore în loc de ceea ce propune Comisia 5 ore. Imaginați-vă puțin ce înseamnă 5 ore. Aveți un zbor de o oră, așteptați o oră și jumătate oricum înainte de îmbarcare și apoi stați ore în șir pe pistă fără să puteți face absolut nimic. Mi se pare că două ore e deja de bun, e de bun simț, dar cinci ore, așa cum propune comisia, este mult prea mult. Uh, Dreptul la transport alternativ uh, trebuie să survină după 3 ore. Comisia a propus 12 ore. Mie mi se pare că este un timp extrem de mare și trebuie să vedem dacă există posibilitatea de a găsi un echilibru între uh, nevoia pasagerului și uh, ceea ce poate oferi linia aeriană. Dacă pasagerului se comunică că nu mai că trebuie să aștepte nu doar 3 ore, ci 3 ore și jumătate până ce ajunge la destinație. Ce se întâmplă atunci? În ceea ce se întâmplă uh, motive independente Uh, de capacitatea liniei aeriene pentru um, uh, întârziere. Uh, e vorba de un, o erupție vulcanică, de exemplu. Ei bine, eu cred că trebuie ca linia aeriană să acopere trei nopți la hotel pe un plafon de 150 de euro pe noapte. Eu știu că domnul Bach, de exemplu, a făcut o altă propunere, de aceea aș vrea să discutăm liniile aeriene, ca măsură de precauție, pot să facă rezervări în avans la hotel pentru a fi prevăzători și atunci, bineînțeles că mm, prețul, tariful pe noapte va fi unul mult mai redus. Următorul punct. Vreau să avem termene foarte stricte în acest dosar. Deocamdată acestea lipsesc. Prin urmare, um, lucrurile sunt neclare sau interpretabile. Ei bine, dacă noi stabilim niște termene foarte clare în ceea ce privește uh, timpul de acordare a despăgubirii, atunci o facem uh, conferind mai multă siguranță pasagerilor. Și în al doilea rând, eu uh, cred că trebuie să existe o prescriere uh, unitară, anuală, Noi deja avem norme în acest sens, pentru că avem soluționare alternativă a litigilor, avem uh, termene foarte clare în ceea ce privește asumarea răspunderii și apoi un termen maxim de 2 ani de finalizarea dosarului. Aici ar trebui să uh, fie un an. Și apoi, Uh, tot ceea ce ține de organizarea serviciilor în aeroport afectează, îi afectează pe pasageri. De exemplu, grevele. Dacă o întreprindere nu poate ajunge la un acord cu proprii săi angajați, ei bine, acest lucru nu trebuie să fie făcut pe riscul pasagerului, ci pe riscul liniei aeriene. La fel, în ceea ce privește uh, elementele tehnice, mi se pare că e nevoie în continuare de clarificări. În al șaptelea rând. E vorba nu doar de uh, întârzierea ale zborului, ci și de Uh, devansarea programului. Aceste lucruri trebuie comunicate cu 15 zile înainte, pentru că există riscul ca pasagerii să-și rateze zborul pur și simplu. Apar în aeroport și lor li se spune, păi uh, zborul a uh, decolat deja. Pentru asta va fi vinovată linia aeriană. 8. Acum există o cauză în instanță la CEJ, este pe rol deoarece um, regulamentul nu este foarte clar uh, și nu ajută la uh, clarificarea situației. Tocmai de aceea eu am făcut un amendament care sună în felul următor. Există o sumă forfetară. O sumă forfetară care poate să revină tuturor celor care suferă din cauza întârzierilor. Dacă există neplăceri în plus, de exemplu, e vorba de un pasager care nu ajunge la locul de muncă și atunci nu își mai plătește banii pe ziua respectivă, poate să vină cu o solicitare adițională, dar această solicitare adițională de despăgubire trebuie calculată pe lângă suma forfetară. 9. Un aspect extrem de important, mai ales prin prisma cifrelor mai sus uh, numite, e vorba de uh, valorile uh, sancțiunii în cazul uh, dreptului la informații. Ai drept uh, la informație la ghișeu, dar nu este suficient. Liniile aeriene trebuie să ofere absolut toate informațiile, să enumereze toate cauzele întârzierii sau anulării. Pentru că, în practică, noi știm prea bine că se trișează la greu. Ce înseamnă asta? Că ar trebui să existe niște sancțiuni în funcție de uh, lipsa informațiilor sau în funcție de falsitatea informațiilor conferite. Pentru că orice pasager care vrea să își aibă drepturile respectate, el trebuie să înțeleagă de unde vine întârzierea, de ce îi sunt refuzate drepturile și dacă are uh, șanse în instanță în momentul în care decide să dea în judecată linia aeriană. Deci el trebuie să fie bine informat. 10. Trebuie ca și oficiile de depunere a plângelor să, plângerilor mă scuzați, să uh, fie uh, bine organizate. Există birouri care se ocupă de așa ceva și care trebuie să respecte drepturile consumatorilor. Deci, în primul rând, nu trebuie să te simți obligat să mergi direct în instanță, ci există birouri unde se poate face o verificare prealabilă pentru a vedea exact din ce cauza a survenit uh, întârzierea, dacă vina este a liniei aeriene și dacă pretenția pasagerului este una justificată. 90 de zile ca termen de prelucrare uh, a unei uh, plângeri la un asemenea birou este un termen suficient. Mereu însă mi se spune că aceste birouri sunt supra-solicitate și că nu fac față, nu au cum să se încadreze în 90 uh, de zile. Atunci să angajeze oameni în plus. Pe mine nu mă interesează. Trei luni de zile este un termen suficient pentru a oferi un răspuns uh, final. Și apoi aș vrea să menționez un al 11-lea punct față de care sunt foarte sensibil. Ce spun uh, liniile aeriene? Dacă e prea greu pentru noi sau prea scump, atunci știți ce facem cu zborul? Îl anulăm. E bine, această amenințare se traduce, de fapt, printr-o altă afirmație. Nu mă interesează să-mi respect uh, contractul și angajamentul. Dacă mie nu mai îmi convine situația, atunci anulez zborul. Însă este un uh, șantaj căruia nu trebuie să-i cădem uh, victimă. Dragi colegi, asta este vederea de ansamblu a vizului meu. Uh, am depus 92 uh, de amendamente, cu siguranță au fost depuse, mă scuzați, 92 de amendamente, o să vin și eu cu completări și aștept cu nerăbdare intervențiile colegilor. După cum mă bucur și de, uh, încă o dată de uh, celelalte amendamente care vor fi depuse. Voi păstra o legătură uh, Um, strânsă cu raportorul de la TRAN. Deja am luat legătura cu acesta și cred că um, rămâne un subiect foarte important care trebuie discutat împreună cu cei de la transporturi. Mulțumesc. Președintele, dau cuvântul acum domnului Bach. El e raportor de la transporturi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult că am posibilitatea să vorbesc la Comisia IMCO pentru a-mi prezenta puțin poziția. Mă ghidez uh, după trei puncte. Există numeroasele sentințe pronunțate în acest domeniu, le-am luat la cunoștință și le-am analizat. În al doilea rând, e uh, contractul care e semnat între pasager și linia aeriană și care trebuie respectat de ambele părți. Și în al treilea rând, a avea dreptul uh, și a avea mai apoi dreptul acela respectat sunt două lucruri cu totul și cu totul diferite și trebuie să intervenim aici pentru binele pasagerilor. De ce? Fiindcă pasagerul, clientul, trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și situația nu trebuie să se deterioreze, pentru că e oricum uh, proastă. Mă bucur foarte mult că uh, Până la urmă am ajuns uh, la un acord pe foarte multe capitole. Plec uh, de la premisa că uh, în ceea ce privește zborurile europene, despăgubirea ar trebui să fie oferită în cazul în care întârzierea este de 3 ore, iar în ceea ce privește zborurile intercontinentale, dacă întârzierea este de 5 ore orice alte uh, uh, termene ar uh, înrăutăți uh, situația. Și sunt de acord cu uh, uh, acea, ca, acea uh, împărțire pe două nivele, 3 ore și 5 ore ca întârziere. În ceea ce privește întârzierile pe pistă, mi se pare că e puțin inuman să ai pretenția ca pasagerii să aștepte 5 ore în avion pe pistă uh, până ce să primească un răspuns sau până ce să aibă voie să uh, coboare din avion. Iată ce propun eu. Uh, două ore. Și iarăși e foarte importantă informația și transparența. E nevoie ca pasagerul să fie informat nu doar uh, după ce uh, ceva a mers prost, ci să fie informat de la bun început, din momentul în care începe să-și facă rezervarea. Să știe foarte clar în ce situație se află din momentul în care optează pentru un zbor. Și dacă apar neplăceri, atunci să știe că are un partener de discuție uh, în aeroport, reprezentant al liniei aeriene, pentru ca pasagerul să știe a priori în fața cui trebuie să se prezinte pentru a găsi un partener de discuție credibil. Și apoi, bineînțeles că apar uh, circumstanțele neobișnuite. Mie mi se pare că aceste circunstanțe trebuie uh, definite mult mai clar. Există probleme tehnice care fac ca liniile aeriene să uh, nu mai fie obligate uh, să ofere despăgubire. Aici trebuie să facem o restricționare clară a tipului de probleme tehnice. Uh, și apoi există mari probleme în ceea ce privește uh, bagajul de mână acceptabil, pentru că există acum uh, acea normă extrem de, uh, rest, uh, extrem de restrictivă cu regula unui singur bagaj de mână. Noi vrem să abolim această regulă. Dar pentru asta e nevoie să oferim uh, o explicație mult mai detaliată. În ceea ce privește insolvența liniei aeriene, mai ales acum că este criză economică, există riscul uh, uh sporit al falimentului. Și aș vrea uh, să își uh, asume liniile aeriene uh, răspunderea, să existe uh, o sumă forfetară, cel puțin, pentru pasageri. Deci, indiferent că există incapacitate de plată sau nu, pasagerul trebuie protejat. În raportul colegului Maier apare un punct care nu se regăsește în uh, raportul meu. E vorba de proporționalitatea uh, uh, despăgubirii raportată la prețul biletului. Sigur că există argumente, argumente pentru o relație proporțională, dar să nu uităm că Chiar la început, când uh, a existat primul act normativ de acest gen, uh, legiuitorul a dorit să fixeze o uh, despăgubire clară, să aibă o despăgubire fixă. Și mi se pare că s-ar ajunge în această situație la o metodă de calcul foarte complicată și ar exista probleme juridice adiacente. De exemplu, dacă apar și daune specifice uh, din cauza întârzierii nu ajungi la un concert sau nu ajungi la o întâlnire uh, de afaceri. Uh, există acorduri internaționale și prin intermediul acestora pot fi cerute drepturile. Iată așadar care sunt aspectele esențiale. Să știți că vom discuta în continuare la TRAN și voi discuta de aproape și cu raportorul dumneavoastră, ne vom întâlni în repetate rânduri pentru a acționa în interesul clientului, în interesul pasagerului și să avem drept rezultat o legislație de bun simț. Mulțumim foarte mult pentru această dezbatere comună și acum raportorii din umbră. Doamna Westphal de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule profesor Mayer, am avut un mic dejun de lucru în această săptămână și deja am putut avea un schimb de opinii exhaustiv. Uh, mulțumesc și domnului Bach pentru raport, mulțumesc și pentru uh, avizul IMCO. Sunt texte foarte bune care uh, vin în sprijinul respectării dreptului consumatorilor. Deci o abordare corectă. În propunerea noastră, domnule profesor Mayer, aveți în vedere, în primul rând, drepturile uh, pasagerilor și uh, stipulați foarte clar ce fel de pretenții ar trebui să aibă aceștia în ceea ce privește siguranța uh, lor. Și cred că tot ceea ce propuneți dumneavoastră este fezabil. Într-adevăr, realitatea este una mm, destul de tristă, pentru că Uh, adesea pasagerii se confruntă cu neplăceri uh, în aeroport. Uh, din abordarea dumneavoastră îmi dau seama că dumneavoastră sunteți frequent flyer și că adesea zburați și ați simțit pe propria piele ce se întâmplă. Eu aș vrea să mă concentrez pe anexa 1 Uh, din uh, propunerea comisiei. Acolo e loc de mai bine și cred că ar trebui să amendăm această listă. Eu voi încerca să verific fiecare situație excepțională prezentată acolo și să facem o listă închisă. De ce? Pentru că e important să nu existe niciun fel de portiță, să nu existe nicio scuză. În ceea ce privește zborurile de legătură, iarăși aici este un subiect foarte sensibil. A apărut luni în discuție la micul dejun. Trebuie să vedem exact care este relația dintre liniile aeriene, partenere și cum trebuie să decurgă aceasta pentru a avea drepturile pasagerilor uh, respectate. Și sigur că rezultatul trebuie să fie o îmbunătățire a realității. Luni, la întâlnirea noastră, mi-am dat seama că uh, avem, uh, suntem pe aceeași lungime de undă și eu cred că împreună vom uh, elabora mai întâi un aviz bun în ceea ce ne privește și apoi împreună un raport bun la transporturi. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, domnul Rockford de la ALDE. Monsieur le Président, euh, bon, je vais commencer par une petite plaisanterie. Mulțumesc, domnule președinte, o să fac o glumiță funcționarii și colegii mei au făcut, au pregătit un text extraordinar pentru că sunt extraordinar de bun, dar și pentru că e un subiect pe care o doamnă îl cunoaște mult prea bine. Cine dintre noi n-a trecut prin astfel de greutăți și așa nu odată? Deci, cum să spunem, avem destule dovezi uh, foarte clare uh, Uh, multe mărturii și până la urmă e bine că cunoaștem un sub, uh, vorbim de un subiect pe care îl cunoaștem mult prea bine. Cred că trebuie să îmbunătățim uh, uh, textul, trebuie să milităm pentru drepturile consumatorilor și cred că propunerea Comisiei și propunerile raportorului nostru merg în direcția cea bună, dar mai cred, și aceasta a subliniat și Comisia în raportul său, uh, trebuie să îmbunătățim și legislația concretă, pentru că vedem foarte clar că chiar în uh, dispozitivul anterior, care e perfectibil, nu, uh, consumatorul nu are nicio garanție că va uh, primi o parte din daunele pentru pagubele pe care le-a suferit. Și chiar de la începutul acestei dezbateri cu privire la dreptul pozitiv am vorbit și uh, despre acest aspect, respectiv ca dreptul să fie pus în aplicare cu adevărat. Uh, Știm foarte clar că dezbaterea va viza compromisuri, nu neapărat compromisuri parlamentare, ci compromisuri în sensul obișnuit uh, al acestui termen, între termene și uh, cuantumul despăgubirilor. Sigur, în ce privește termenele aici, nu suntem noi specialiștii și poate că trebuie să ținem cont de sfatul, de consilierea care ne-e acordată. Și aici vă pot da un exemplu. Când există întârzieri importante de circulație și atunci când raportorul nostru propune uh, scurtarea termenului inițial de la 12 la 3 ore, când transportatorul uh, aerian are o problemă, aș dori să știu dacă această, acest termen de 3 ore nu este prea strâns prea limitat, pentru că, după cum știți foarte bine, în domeniul transportului aerian, dar eu deci nu am uh, lucrat în acest domeniu, dar am vorbit foarte mult cu specialiști, uh, există așa numita teorie a factorului dominant, când ceva uh, nu merge bine, atunci există un efect în lanț. Deci dacă avionul are o întârziere, atunci uh, și celelalte avioane uh, uh au uh, și ele întârziere, deci nu ar trebui să se creeze un blocaj datorită unei simple întârzieri pentru că uh, când apare uh, un incident tehnic în uh, sistemul de transport aerian, atunci el are efecte în cascadă. Deci, încă o dată, trebuie să ne asigurăm că facem uh, opțiunea cea bună. Poate termenul de 12 ore merge prea departe, poate că atunci când vorbim de 3 ore, uh, Um, e poate prea strict, ar trebui în orice caz, trebuie să ținem cont de toate necunoscutele. Apoi și în ce privește cuantumul sumelor. Um, s-a vorbit despre suma fixă sau proporțională, e o dezbatere. Cred că trebuie să continuăm dezbaterea. Îi înțeleg pe cei care spun că suma fixă e mai ușor de acordat, poate pe de altă parte suma proporțională reflectă mai bine Uh, realitatea uh, și asigură o, uh, o despăgubire mai corectă pentru consumator. Apoi, în ce privește întârzierile pe pistă, mulți ne-am confruntat cu astfel de întârzieri și aici trebuie să ne gândim. Vă pot da un exemplu cu care m-am confruntat de mai multe ori, respectiv comandantul spune că de 4 sau 5 ore ne aflăm în avion, e o situație foarte neplăcută, dar dacă uh, Uh, părăsim avionul, ne pierdem locul în lista de așteptare pentru a putea decola. Deci, cu alte cuvinte, sunt pentru uh, această posibilitate de a debarca cu precizarea că uh, trecem la, uh, uh la capătul uh, cozii pentru decolare și uh, acest lucru s-a spus și în textul comisiei, deci trebuie să vorbim mai ales de răspunderea aeroporturilor. Sigur că trebuie să facem diferență între marile aeroporturi și micile aeroporturi care nu au aceeași capacitate de reacție, dar mai intervine un actor. Sigur că e actorul principal, compania aeriană, care intră în joc, dar pe de altă parte cred că ar trebui să uh, facem ca și aeroportul să intervină, mai ales când e vorba de un aeroport mare. Uh, sunt uh, de acord cu propunerea uh, raportorului cu privire la dreptul nelimitat de asistență în circunstanțe în împrejurări excepționale și de asemenea sunt de acord și cu această idee de a limita la două nopți cu creșterea la un plafon la 150 de euro pe noapte de la hotel. Cred că suma actuală de 100 de euro este insuficientă. Uh, uh, în multe locuri în text, cred că putem uh, ajunge la un echilibru, e foarte bine, mai mulți colegi au spus la acest lucru, de exemplu, dacă avem o listă neexhaustivă a acestor împrejurări excepționale. E o idee foarte bună, sunt de acord cu ce spunea și ce, domnul Maie, respectiv că astăzi anumite împrejurări considerate excepționale de către companii nu mai sunt excepționale, nu pot fi considerate excepționale. Poate un amănunt, dar îmi pun uh, personal întrebări în legătură cu această propunere de a clasifica în ordinea importanței circumstanțele excepționale. Dacă facem o listă, o listă a împrejurărilor care nu pot fi considerate excepționale, nu cred că ar trebui să avem o clasificare în funcție de valoare, pentru că orice împrejurare poate fi văzută uh, uh, excepțională sau nu. În ce privește termenele, avem uh, și aici problema dreptului la informație. Comisia propunere uh, să fie o jumătate de oră după decolare, deci ca uh, pasagerii să fie informați în mod sistematic. Domnul Maier a propus o jumătate de oră înainte de decolare. Poate ar fi bine să dăm dovadă de pragmatism. Poate uh, că dacă îmi spuneți că ar trebui să informăm uh, pasagerul în momentul decolării, o să mă acuzați că sunt de centru. Da, e sensibilitatea mea politică, asum acest reproș. În ce privește Uh, formularul uh, care ar trebui să fie uh, tradus în limbile toate ale Uniunii Europene, cred că într-adevăr e o măsură bună și trebuie să traducem acest formular de reclamație. În ce privește bagajele, bagajele de mână, într-adevăr trebuie să ajungem la un consens pentru că consumatorii trebuie să nu se piardă în acest hățiș al prevederilor. Cu toții am avut această problemă a produselor cumpărate duty free. Uh, Ehm, această plasă trebuie adăugată la bagajul principal sau pe lângă bagajul principal și așa mai departe. Mulți dintre noi au avut uh, surprize neplăcute. Ehm, bagajul de mână s-a uh, uh, îngreunat pentru că a cumpărat într-un magazin duty free o sticlă, să zicem. Deci trebuie să dăm dovadă aici de bun simț, cred eu. Ehm, mai este o problemă importantă. Se propune Uh, problema no-show-ului. Deci când pasagerul nu se prezintă la îmbarcare, uh, eu sunt de acord cu propunerea raportorului în acest sens. E o propunere uh, total nouă. După cum știți, companiile au refuzat să discute acest subiect uh, pentru că considerau că face parte din pachetul comercial pe care îl oferă, ori consumatorul nu a ales el să facă un nou show, l-a ales, uh, și așa cum uh, spunea și uh, Comisia, cred că trebuie să fim pragmatici, cred că uh, neprezentarea la îmbarcare la zborul dus nu trebuie să constituie o uh, scuză pentru ca compania să refuge, refuze îmbarcarea la zborul de întoarcere. Dacă însă e vorba de uh, un zbor cu uh, întreruperi, atunci compania trebuie să trateze da, dosarul separat. Deci, dacă e vorba de uh, escală, atunci dacă pasagerul nu se uh, prezintă la îmbarcare și zborul e chiar în mijlocul, deci e un zbor cu escală, atunci uh, dosarul trebuie trata, uh, tratat separat. Sigur că nu trebuie să ne pierdem din vedere apărarea drepturilor consumatorilor, vorbim aici de pasagerii de călători aerieni, dar să nu uităm că în uh, zona euro, în Europa, pe piața unică, uh, e vorba de o, o cifră de afaceri importantă pentru uh, companii. Zborurile de afaceri sunt foarte importante. Când uh, apar probleme, au de suferit companiile, societățile europene. Deci când au loc perturbări aeriene. Și dacă mergem în această direcție, cred că facem foarte bine. Dacă dorim să ne asigurăm că teritoriul european uh, încurajează punctualitatea și încurajează acordarea de despăgubiri și soluții alternative, mie mi se pare foarte bine ca uh, această propunere de transport alternativ să nu se facă uh, neapărat pe calea aeriană, ci uh, cu alte tipuri de transport. Deci dacă Uniunea Europeană devine o zonă de excelență, îmbunătățim nu numai drepturile consumatorului, ci și serviciile furnizate în, puse la dispoziția întreprinderilor care au nevoie să trimită colaboratori în diverse uh, orașe din Europa, având în vedere uh, îngemânările din zona euro. Deci, domnule Maier, eu sunt convins că vom continua să uh, cooperăm în mod foarte constructiv uh, pe baza propunerilor dumneavoastră și vom ajunge la uh, un rezultat cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Bielan. Vă rog foarte mult să respectați timpul alocat, pentru că mai avem și alte puncte de discutat pe ordinea de zi. Vă rog. Panie Przewodniczący, po pierwsze chciałem podziękować... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru un aviz excelent. Sunt de acord. Ar trebui nu doar să finisăm și acordăm elementele um, propunerii comisiei, ci să simplificăm de-a dreptul textul pentru a evita referirile la alte directive și la alte regulamente. Nu, ar trebui să avem un text consolidat. Uneori am impresia că, deși acest subiect a fost dezbătut de atâtea și atâtea ori, de fapt, în realitate, lucrurile nu s-au schimbat. Pasagerii în continuare nu sunt bine informați, nu-și cunosc drepturile și uh, uh, nu știu exact cum să se poziționeze, fapt de care profită liniile aeriene. Nu spun asta fiindcă aș fi împotriva liniilor aeriene. Nu. Și știu că se confruntă acum cu probleme, dar probleme au, au de fapt, în ultimii 10 ani. Uh, eu cred că trebuie să găsim un echilibru corect între cele două părți contractante. Dacă există drepturi, uh, iar, parlament, iar uh, uh, pasagerul, mă scuzați, nu este informat, atunci acest lucru trebuie sancționat ca atare. În ceea ce privește diferențierile, aveam 3 ore și 5 ore. Ei bine, va trebui să discut mai întâi cu membrii grupului meu. Dar mi se pare că ceea ce ne propune domnul Mayer se îndreaptă în direcția cea bună. Cu privire la schimbările din anexa 1, unde sunt numite circumstanțele extraordinare, nu cred că ar trebui să schimbăm ordinea pe listă, dar, iarăși, acest subiect nu este controversat pentru mine. Cu privire la schimbările din anexa 2, e vorba de drepturile speciale de tragere. Sunt de acord cu domnul uh, Mayer. E bine să avem acolo uh, referirea la moneda euro. Articolul 9. costul de cazare și limitarea la 100 de euro pe noapte, așa cum sugerează comisia. Mă întreb cine a decis că trebuie să fie 100 de euro. Pentru că, până la urmă, acest preț la hotel depinde, depinde de destinația finală. Deci cine uh, a decis că ar trebui ca suma aceasta să fie redusă la 100 de euro? Și apoi în ceea ce privește biletul de întoarcere. Dacă un pasager plătește un bilet dus întors, nu înțeleg de ce mai întâi trebuie să uh, se prezinte la zborul de dus pentru a avea dreptul la zborul de întoarcere. Faptul că nu se prezintă la îmbarcare pentru zborul dus nu înseamnă că trebuie să fie negat dreptul de a se uh, prezenta la zborul de întors. Domnul De Jong are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint, așa cum mi-ați cerut, domnule președinte. În ceea ce mă privește pe mine, există câteva principii cheie care trebuie să se aplice. În primul rând, trebuie să, fie, să ne fie foarte clar, și aici domnul Maier uh, e uh, pe calea cea bună, că există o concurență acerbă în domeniul uh, zborurilor. Și tocmai de aceea există tot felul de portițe și proceduri prin care drepturile pasagerilor sunt ciuntite. Lucrurile sunt încetinite pentru ca pasagerii până la urmă să nu aibă altă cale decât să ajungă în instanță. Dacă legislația este ambiguă, dacă legislația nu este suficient de clară, atunci liniile aeriene găsesc întotdeauna foarte multe scuze pentru a nu oferi niciun fel de despăgubiri. Tocmai de aceea cred că este important ca lista acelor, lista acelor circunstanțe excepționale să fie cât se poate de clară. Trebuie să lăsăm uh, o foarte, foarte mică marjă de manevră și să fim foarte prudenți. Și apoi, preocuparea principală din ce îmi dau eu seama este despăgubirea. Dacă a trebuit să suporți anumite cheltuieli din cauza neplăcerilor create, bineînțeles că trebuie să fii despăgubit. Se discută însă mult în termen de sume forfetare și există foarte multe organizații de intermediere a acordării despăgubirilor, practic s-a creat o adevărată nișă de afacere, aceea prelucrării plângerilor și cererilor de despăgubire. Și mi se pare că acești mediatori uneori uh, uh, sunt uh, de vină pentru că îngreunează mult situația pasagerilor. În ceea ce privește despăgubirea, Uh, sunt flexibili, dar nu sunt deloc flexibili în, uh, în ceea ce privește tratamentul aplicat pasagerilor. Dacă merge ceva prost, dacă îți întârzie uh, zborul, cum mi s-a întâmplat mie când am fost la Miami, ajungi într-o situație de haos. Nimeni nu mai înțelege nimic, nimeni nu mai știe nimic, nimeni nu știe ce trebuie să facă, dacă uh, te duci la hotel nu știi dacă îți va fi plătit sau nu. Să știți că m-am trezit într-un haos total. Și e adevărat, uh, Uh, până la urmă lucrurile s-au clarificat, dar eu a trebuit să pierd două zile și impactul a fost unul profund. Iar uh, uh gustul lăsat uh, în urma acestei vacanțe a fost unul amar. Prin urmare, cred în continuare că sunt multe lucruri care pot fi făcute. De exemplu, mă interesează și câte nopți îți vor fi uh, plătite dacă stai la hotel. Eu sunt uh, de acord că trebuie să fie, de exemplu, 150 de euro plafonul uh, pe noapte. Și sigur că va depinde de situație și de uh, locul în care te afli, pentru că există locuri în care hotelurile sunt mult mai scumpe. Știu însă că Eh, și că există foarte multe aeroporturi unde eh, e nerealist să spui că vei găsi un hotel pentru 100 de euro pe noapte. Deja, dacă spunem 150, ne apropiem de realitate. Eu sunt eh, de acord cu raportorul și cred că am avut un început foarte bun al negocierilor. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Styler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor Maier și Bach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 Așa cum spunea și colegul din Franța, am avut uh, cu toții uh, exemple neplăcute, sigur și plăcute, dar uh, mai mult neplăcute în legătură cu punerea în aplicare acestei, <laughs> acestui text legislativ. Cred că intenția care stă la baza acestui text legislativ a fost foarte bună, dar din păcate punerea în aplicare a avut de suferit. Eu vin dintr-o uh, circumscripție în care cineva a avut o întârziere la un la avion de 10 ore și n-a primit niciun fel de compensație. Pentru că problema e următoarea. Când um, uh, rezervi un zbor printr-un pachet turistic, agenția a schimbat compania aeriană și în momentul în care apare problema răspunderii, uh, dacă compania inițială sau uh, compania aeriană care a operat zborul respectiv, atunci apar problemele e foarte clar că cetățenii noștri au uh, numeroase astfel de exemple, din păcate, și uh, uh, cred că e foarte important ca cei care au astfel de exemple să participe la dezbatere și să ne asigure să schimbăm situația pentru a ne asigura că astfel de situații nu mai apar. În legătură cu ce spunea Caron înainte, unde stă răspunderea? Cine trebuie să-și asume răspunderea pentru astfel de situații? Acest aspect este foarte important. Eu personal am avut o experiență foarte plăcută. Mergeam la Strasburg, o altă poveste, o altă mâncare de pește. Uh, zborul meu a avut mare întârziere, dar în orice caz am fost așteptați cu uh, vouchere, am fost foarte bine tratați și așa mai departe. Deci sigur că trebuie să vedem uh, cine practică bune, cine are bune practici. Da, într-adevăr, trebuie să vedem care sunt uh, companiile aeriene care doresc uh, să aplice spiritul legislației și care evită textul legislativ. Dar, în orice caz, atunci când avem exemple pozitive, trebuie să le scoatem în evidență dar și când sunt exemple foarte proaste, deja deci când uh, întârzierea este de 10 ori și când uh, trebuie să mai aștepți încă despăgubirile. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare și sper să uh, finalizăm dosarul cât mai repede, așa cum am spus și la subiectul dinainte cu accesibilitatea site-urilor, pentru că astfel arătăm uh, alegătorilor noștri că atunci când lucrurile nu merg chiar cum uh, trebuie, atunci putem să intervenim noi și să schimbăm legile. Deci, încă o dată, mulțumesc raportorilor. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Când am uh, văzut propunerile comisiei, am spus da, bine, avem nevoie de mai uh, multe drepturi recunoscute și uh, uh, de o protecție mai mare, dar până la urmă textele în sine m-au dezamăgit. De aceea mă bucură faptul că raportorii noștri uh, fac amendamente pentru a se ajunge în direcția cea bună. Complexitatea uh, pe care a ales-o Comisia Europeană ca formulare uh, Ehm, de exemplu, s-a referit și la dimensiunea avionului. Păi ce treabă are pasagerul cu dimensiunea avionului? Ehm, pentru că e un lucru total independent de uh, pasager. Acestea sunt lucruri care trebuie eliminate și este bine că raportorii noștri fac asta. În ceea ce privește proporționalitatea despăgubirilor pe care dorește să o introducă domnul Mayer, mai degrabă sunt de părere, aceeași părere cu domnul Bach. Este prea complicat și nu înțeleg de ce cetățenii noștri, dacă suferă uh, aceeași întârziere, trebuie să primească despăgubiri diferite, pentru că până la urmă este o discriminare la portofel. Și um, până la urmă totul ține de momentul în care ți-ai rezervat zborul, dacă ai primit un preț mai bun sau nu. Dar despăgubirea ar trebui să fie una corectă. Pentru că, până la urmă, neplăcerile sunt aceleași, indiferent de clasa la care zbor și prețul pe care l-ai plătit. Tocmai de aceea, uh, eu v-aș ruga, domnule Maier, să vă deziceți de această propunere, pentru că riscăm să fim uh, prea birocratici și întotdeauna când facem asta, uh, riscăm să îi uh, încurcăm mai tare pe oameni și uh, o să creăm o, o, o să fie o situație de confuzie, pentru că uh, ei nu vor ști exact uh, la ce sumă vor avea dreptul uh, să fie despăgubiți. Mulțumesc. Alături de noi se află și reprezentantul Comisiei căruia îi dau cuvântul uh, pentru a prezenta punctul de vedere al Comisiei. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Well, first of all, would like to thank Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului pentru acest raport, care conține clarificări foarte utile pe multe chestiuni. Vă mulțumim. Suntem de acord cu o parte dintre propuneri, mai ales cele cu privire la întârzierile pe pistă. Poate propunerea Comisiei nu a fost suficient de bună și suntem gata să uh, facem uh, pași înainte sau să ne modificăm poziția pe această temă. Aș dori însă să uh, mă refer la patru preocupări principale pe care le are Comisia și bineînțeles că o să mă refer uh, sau să mă limitez la uh, îngrijorările legate mai ales de acest raport. Uh, și care nu țin neapărat de raportul Bach. În ceea ce privește amendamentul 29, prin acest amendament, raportorul propune să se elimine întârzierea de două ore pentru a Uh, primi despăgubiri când avionul întârzie. Ceea ce înseamnă că pasagerii pot fi preluați după o întârziere de un minut. Ceea ce credem noi merge prea departe. Al doilea amendament, amendamentul 42. Aici raportorul pe, uh, propune limitarea compensației la valoarea tichetului, la cuantumul sumei plătite pentru a cumpăra biletul. Propunerea comis Comisiei viza nemodificarea compensației, ci creșterea uh, uh pra uh, pragului de la 3 la 5 ore. Deci, propunerea e diferită de cea din raport. În orice caz, cred că ar trebui să Uh, evităm să facem această propunere dacă e vorba de uh, denied boarding, deci când îi se refuză îmbarcarea pasagerului. Pentru că, în acest caz, compania ar fi tentată să uh, acorde îmbarcarea doar uh, pasagerilor care au bilete scumpe. Deci, Credem că um, uh, procentul deci acordarea compensației în funcție de, de procentul din uh, bilet ar trebui să uh, țină cont de acest uh, aspect al uh, din nightboarding. Pentru zborurile regionale, la uh, articolul 53, se face o excepție. Credem că această prevedere din propunerea Comisiei este foarte importantă pentru că dacă această excepție nu figurează în regulament, e vorba de acordarea de nopți la hotel pentru zborurile regionale. Ar însemna o povară pe liniile aeriene mici care operează pe distanțe mai mici de 250 de kilometri și cu uh, aeronave uh, cu mai puțin de 80 de locuri. Și apoi o ultimă îngrijorare pe care o are Comisia e în legătură cu amendamentul 66. În acest amendament, raportorul propune ca soluționarea alternativă a litigiilor să nu dureze mai mult de 90 de zile. Deci, uh, reclamația ar trebui să Uh, primească răspunsul în mai puțin de 90 de zile. Aici se contravine uh, articolul 8e din directiva 2013 per 11, în care se stipulează că soluționarea alternativă a litigilor ar putea să dureze mai mult dacă cazul este extrem de complex. Deci, în conformitate cu directiva pe care am uh, citat-o, nu am putea să uh, limităm la 90 uh, de zile, deci încă o dată se contravine directivei 2013 per 11. În articolul 3 din această directivă se stipulează că nicio altă legislație nu trebuie să aibă întâietate față de această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă aduc aminte că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 9 octombrie ora 12. Are acum cuvântul raportorul pentru a reacționa la cele spuse de colegi și de comisie. Vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuție și pentru propuneri. Mulțumesc și comisiei pentru mine cel mai important este să clarificăm lucrurile. Să clarificăm dimensiunea bagajului, uh, timpii de așteptare, uh, despăgubirea. Uh, peste tot unde sunt lucruri cuantificabile să existe claritate. Iar în ceea ce privește zborul de întoarcere, dragi colegi, liniile aeriene își calculează zborurile în așa fel încât dacă e achiziționat și plătit un zbor dus întors, Ehm, atunci linia aeriană să nu sufere nicio pierdere. Dacă nu mă prezint la zborul de dus, atunci pentru linia aeriană nu este o pierdere, pentru că zborul e deja plătit. De ce să n-am dreptul să mă prezint la zborul de întoarcere dacă din cine știe ce motive n-am putut să mă prezint la zborul de dus? Și oricum, dacă nu mă prezint la zborul de dus, uh, uh, acela oricum rămâne liber și la foarte scurt timp înainte de decolarea zborului, linia reană poate oricând să îl vândă și are un câștig dublu. Așa că nu văd uh, de ce uh, uh, ar refuza mai târziu uh, îmbarcarea la zborul de întoarcere. Uh, obligațiile de a informa. Avem nevoie de informații în toate cele 24 de limbi. Uh, cu ce mă ajută pe mine să primesc un formular într-o țară a care limbă uh, nu o cunosc? Deci într-o limbă pe care nu o cunosc absolut deloc. E necesar să fie totul tradus în toate limbile. Și Sigur, o să mai discutăm uh, în ceea ce privește limitarea despăgubirii la uh, prețul întreg al biletului. Spuneam că la întreg biletul, cu bagaj, cu tot, cu toate taxele, tot, tot, tot, nu e mare birocrație. Eu văd tot ce am plătit. Dacă am plătit 50 uh, de euro, atunci se aplică suma forfetară. Deci totul este foarte clar. Așa că haideți să mai discutăm despre asta puțin. În ceea ce privește uh, așteptarea pe pistă, Dragi colegi, dacă e vreme proastă și uh, avioanele trebuie degivrate, um, să știți că pilot, pilotul e întotdeauna informat. El uh, primește informații în cască și știe din capul locului um, cât de lungă va fi întârzierea. Nu este niciun fel de secret. Se știe de la bun început. Și o să vadă câte avioane sunt în față uh, pentru uh, prelungirea slotului. Eu cred că două ore este suficient ca timp de așteptare. Iar în ceea ce privește uh, serviciile rapide de îngrijire în caz de întârziere. Da, după cum spunea și doamna Styler, uh, E de bun simț să primești o sticlă cu apă, un sandwich, despre asta e vorba și cred că dacă ar oferi uh, atâta lucru, uh, aceste chestiuni nu ar duce la falimentul liniei aeriene. Da, ne dăm seama că mai sunt multe lucruri de discutat, dar mi se pare că suntem pe o cale bună înspre un compromis decent. Mulțumesc! Grație ai colegii! Mulțumesc colegilor. Acum Trecem rapid la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de planul de acțiune privind e-sănătatea de, de drepturile pasagerilor ne vom ocupa cu ocazia discutării amendamentelor. Raportora pentru următorul raport este colega Maria Irigoyen Perez, dar nu o văd în sală. O reprezintă cineva? Perfect. Deci colega este înlocuită de uh, colegul Garces Ramon. Ai cuvântul, te rog. Eh, gracias, presidente. Eh, sustituyo a la colega Irigoyen, que hoy no puede estar entre nosotros por razones eh,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 en la votación final que tendrá lugar el próximo lunes. Muchas gracias. Grazie. Eh, do subito dunque la parola. imediat cuvântul colegei Pitikainen, raportor din umbră pentru PPE. And uh, first of all, I would like to thank uh, my colleagues for good cooperation. Mulțumesc, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru cooperare E un dosar foarte important uh, când discutăm uh, planul de acțiune privind sănătatea, potențialul este imens. Potențialul de a îmbunătăți viața cetățenilor și serviciile de sănătate, dar și în ceea ce privește noua uh, industrializare și uh, politicile și uh, posibilitățile de sănătate din Europa. Noi, grupul PPE, așteptăm cu nerăbdare Cartea Verde cu privire la uh, sănătatea mobilă și promisiunile în acest domeniu sunt foarte uh, atrăgătoare și e clar că rolul Uniunii Europene e foarte important când e vorba de protecția datelor, accesul pacienților la date, uh, apoi uh, raportarea în ce privește starea de sănătate în țara uh, gazdă și apoi posibilitatea de a crea platforme europene pentru uh, servicii din domeniul sănătății. Deci, pe ansamblu, grupul PP sprijină uh, amendamentele de compromis, ne declarăm relativ mulțumiți, dar am dori să mai uh, punem uh, două probleme care sperăm să fie incorporate. În primul rând, la compromisul cu numărul 3, se vorbește de faptul că uh, uh, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să fie formați, uh, mai ales în ce privește folosirea instrumentelor de IT. Amendamentul nostru cu numărul 10 uh, pune accentul pe latura accesibilitate. Noi am dorit ca sistemele să fie accesibile pentru toată lumea, pentru ca uh, atunci când acestea sunt planificate, ele trebuie să fie astfel concepute, astfel încât chiar dacă ești în vârstă, cu dizabilități sau nu ai studii superioare, să fii în stare să ai acces la informație. Deci să poți folosi sistemul respectiv. E un aspect foarte important, tocmai am vorbit despre accesibilitatea uh, site-urilor uh, uh organismelor publice, și până la urmă miza este egalitatea. Deci sperăm ca amendamentul nostru cu numărul 10 să fie preluat uh, pentru că noi credem că partea de formare nu uh, se referă specific la accesibilitatea uh, IT. Apoi la compromisul 6, pentru noi nu uh, e important ca raportarea să se facă anual, pentru că nu ar aduce avantaje clare. Deci noi am pune accentul mai mult pe dezvoltarea programului și pe raportarea din 2 ani, de exemplu. Această sugestie nu e inclusă la compromisul cu numărul 6. Iată care sunt aspectele pe care doream să vi le supun atenției. În ce privește celelalte chestiuni, majoritatea aspectelor sunt acoperite. Credem că ă, fișierele ă, medicale ar trebui să se facă în formă electronică și că trebuie ă, ca pacienții să fie, să aibă acces la aceste date, dar ele ar trebui să fie uh, foarte protejate. Dar în orice caz, persoana vizată ar trebui să aibă acces la propriul dosar. Și accesul să fie posibil oriunde te afli în Uniunea Europeană. Ar trebui să vedem e-sănătatea la mod uh, global și nu pe sectoare. Deci când uh, dezvoltăm sistemele, ar trebui să uh, cerem și părerea utilizatorilor finali și rolul ar trebui să mm, rolul comisiei ar trebui să încurajeze schimbul de bune practici pentru să asigure interoperabilitatea și să acorde resurse suficiente pentru uh, sistemele în sine. Și am vorbit de aspectul privind de protecția datelor. Credem că e un aspect foarte important pentru toate sistemele electronice. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Parvanova, din în numele grupului ALDE. Mulțumesc. Mulțumesc uh, uh, Mulțumesc și eu, doamnei raportor, mulțumesc colegilor pentru cooperarea foarte strânsă. Am încercat să ajungem la amendamente de compromis coerente și cât mai solide o să ă, trec în revistă aspectele principale pentru care noi sperăm să se ajungă la o poziție comună. Din fericire, nu avem decât 28 de amendamente, am obținut 6 amendamente de compromis. În numele grupului ALDE, noi sprijinim toate aceste șase amendamente de compromis, mai ales mesajul foarte clar pentru toți cetățenii europeni în legătură cu ce ar trebui îmbunătățit până în 2020 pentru a avea sisteme de sănătate cât mai performante uh, și pentru a uh, scădea inegalitățile și disparitățile. Apoi am, uh, trebu ar trebui ca investițiile în sistemul de sănătate să se facă în mod chipzuit, mai ales în vremuri de criză economică. Apoi, în ce privește bazele de date, ele ar trebui să fie dedicate IMM-urilor, dar Uh, ar trebui să avem și uh, sisteme de uh, stocare a datelor sigure, mai ales pentru pacienți. Apoi ar trebui să reducem potențialul de discriminare și de uh, inegalitate și în acest sens cred că ar trebui să avem o cooperare cât mai strânsă la nivel transfrontalier și la nivel național. În ce privește amendamentul 7 al doamnei uh, Perez, Poate că ar trebui să discutăm mai mult aceste aspecte la Comisia Envi, dar pe ansamblu aș spune că sper că dacă avem o poziție puternică la Comisia IMCO, avem ocazia să uh, transmitem amendamente mai puternice Comisiei uh, principale, Comisia Envi. Grație. Mulțumesc. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Nu mai sunt alți raportori din umbră în sală. Dau acum cuvântul în numele Comisiei domnului Abelos. Îl rog să prezinte comentariile Comisiei. Bună ziua! Reprezint Direcția Generală uh, Conex Healthcare. Voi comenta câteva aspecte în Cartea Verde Cartea verde este prevăzută pentru mm, sfârșitul anului. Um, vom uh, face o consultare a părților implicate pentru a avea um, o imagine cât mai bună a așteptărilor în legătură cu ce am putea face sau nu, în legătură cu raportarea datelor. Direcția noastră generală face multe pentru a defini uh, parametrii și vom pregătim deci parametrii um, definiți pentru uh, sănătatea electronică, pentru e-health uh, și luăm notă de importanța formării pentru a ne asigura că nu vor exista discriminări și încuraj, vom încerca să încurajăm pe cât posibil uh, schimbul de bune practici în sistemul e-health network dintre statele membre pentru ca bunele practici să, să, să circule și mai mult și pentru ca deciziile să, fie, să se bazeze pe uh, elemente și proiecte reale. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Îl um, rog pe colegul Garces Ramon să reacționeze la cele spuse. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de nivelul ridicat de acord între grupurile politice în legătură cu acest plan de acțiune. Doresc uh, să spun în legătură cu amendamentul de compromis 3 și 6 Chiar înainte să începem ședința, am trimis grupurilor politice o nouă versiune în care am integrat propunerea, pe, propunerile PP-ului. Și cred că astfel va fi ușor să ajungem la un acord în legătură cu textul acestor noi amendamente de compromis. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru această veste bună pe care ne-o dă. Cartea verde va fi disponibilă înainte de sfârșitul anului. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă amintesc faptul că votul va avea loc luni. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul privind accesul bunurilor și al serviciilor din terțețe pe piața internă a achizițiilor publice. Raportor este Frank Engel. Iată-l. Ai cuvântul. Grazie, președinte. Uh, I'll, I'll do this in English. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi engleză, cred în legătură cu regulamentul privind accesul la piață, mai multe aspecte de principiu uh, nu ne permit să avansăm ușor în momentul de față. Voi spune cum evaluez ceea ce am primit până acum și cum propun să mergem înainte. Am primit destul de multe propuneri de text care, după părerea mea, depășesc chestiunile de responsabilitate a acestei comisii, având în vedere că proiectul meu uh, s-a limitat la domeniul nostru de activitate și pentru că numai așa putem avansa în mod productiv, uh, este foarte greu să îmi închipui cu, cum putem negocia sau discuta lucruri cu colegii care au propus texte care depășesc Uh, domeniilor noastre de competență. Mai mulți colegi, dintre care unul sau una se află în stânga mea, au uh, propus chiar să trimitem înapoi propunerea. Uh, este o atitudine legitimă, dar nu e atitudinea mea. De aceea nu pot, nu doresc să o accept. Deci eu nu recomand să uh, acceptăm o astfel de inițiativă. Asta nu înseamnă că nu mai îmi place de colegii care au propus așa ceva, dar nu așa doresc să procedăm în acest caz. Acum, câteva elemente de substanță. După cum știm, există divergențe de opinii între uh, germani și francezi. uneori eh, punctul meu de vedere este mai apropiat de cel al francezilor, ceea ce nu înseamnă că sprijin orice propun. Dar anumite inițiative legate de elemente de definiție, legate de reciprocitate, genul acesta de lucruri, sunt bune și cred eu că pot aduce valoare adăugată la acest text. Așa că, Rafael, îmi pare rău, dar eh, ceea ce ai propus în legătură cu Uh, propunerile prea mici pe care am, uh, am uh, refuzat-o deja când am negociat alt text, nu va putea fi acceptat nici de această dată din motive de coerență. Ceea ce nu înseamnă că nu accept propunerile care au obiectivul de a face această propunere coerentă cu textul votat privind achizițiile publice. În legătură cu concesiunile, se pare că raportorul de la INTA dorește să propună un întreg pachet. Deci trebuie să asigurăm o anumită coerență între cele două texte. E aproape tot ceea ce am avut de spus deocamdată și ascult cu atenție ce au de spus colegii. Mulțumesc! Bine, grație! Bine, mulțumesc! Trecem la raportor din umbră. În numele socialiștilor, Barbara Weiler. Ja, Herr Engel. Mulțumesc. Domnule Engel, dragi colegi, dacă ați parcurs amendamentele, v-ați dat seama probabil că și socialdemocraților e cam greu. O spun deschis, oricum se știe asta deja, și în grupul nostru politic uh, sunt uh, cei din Franța, Europa uh, de Est și nu numai, care sprijină masiv această reglementare, dar există și oameni ca mine și încă o mână, de fapt, de oameni care suntem foarte sceptici. De fapt, de ce sunt sceptică? Pentru că, fără nicio justificare, se face o restricționare pe piață. Ați văzut foarte bine cât de greu ne este cu uh, um, produsele solare și China și restricționarea importului. Ați văzut în ce încurcătură ne-am băgat. Și aici, iarăși, mă simt cam la fel. Nu știu, de vreme ce facem doar un aviz, ca și domnul Engel, cred că ar trebui să lăsăm lucrurile să treacă și să luăm decizia principală ori la plenară, ori la comisia competentă pe fond. Și tocmai de aceea eu m-am limitat strict la lucrurile care, uh, la care suntem noi sensibili. De exemplu, reglementările, uh, standardele sociale și reglementările pe piața muncii ceea ce deja am uh, decis într-un pachet anterior. Aceleași lucruri ar trebui să se regăsească și aici, de dragul conformității, și acest punct mă interesează foarte tare în ceea ce privește comerțul internațional reguli sociale, dreptul muncii și protecția la locul de muncă. De asemenea, se pune întrebarea, avem nevoie de această directivă sau nu? Pentru că eu încă n-am găsit un răspuns. Mulțumesc. Grazie, Barbara. La coleg... Mulțumesc, Barbara. Are cuvântul acum colega Riule din partea verzilor. M-ați tot trecut cu vederea, domnule președinte, dar uh, uh, dățile trecute nu am ținut neapărat să intervin. De data aceasta vreau. Noi am cerut respingerea uh, am depus o cerere oficială, vom vota ferm pentru această respingere, nu suntem deloc divizați în grupul nostru, la vers toată lumea de aceeași părere. Noi credem că studiul de impact al Comisiei nu este suficient pentru a comanda această directivă și credem de asemenea că această directivă este o cale greșită de abordare a acestui subiect. E vorba de comerț internațional, nu e vorba de achiziții publice. Pentru că um, și dacă e să împovărăm pe cei din achizițiile publice cu această directivă, să știți că presiunea la nivelul acestora va fi atât de mare încât uh, vom reuși să deteriorăm acest domeniu. Tocmai de aceea această directivă trebuie uh, trimisă înapoi și noi vom vota exact pentru asta. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Colega McClarkin are cuvântul din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, dragi colegi, domnule Engel. După cum știți cu toții, mă opun acestei propuneri în întregimea ei. Înțeleg că e dificil pentru alți colegi uh, să o respingă total eu uh, cred că eu voi depune alte, alte amendamente care vor cere respingerea ei, uh, pentru că există probleme grave care uh, nu ne permit să um, uh, acceptăm propunerea Comisiei. Mă bucur că și doamna Rule dorește <laughs> respingerea acestui text, chiar dacă nu din aceleași motive. Articolul 6 Uh, prevede excluderea din achizițiile publice um, a uh, furnizorilor din țări terțe. Um, eu cred că o astfel de măsură poate face mult rău pieței unice uh, și um, prețurile vor crește, cred. Cred că este greșit să facem asta acum în momente de fragilitate economică și unii colegi cred că înțeleg acest lucru și mă vor ajuta să sprijin uh, eliminarea acestui articol 6 complet. Uh, la articolul 7 se, prevad, se prevăd uh, uh, multe uh, condiții pentru autoritatea care organizează cererea de ofertă. Nu dorim uh, ca procesul să devină și mai greoi. Noi, dor, noi trebuie să reducem uh, povara administrativă și lungimea procesului. Nu-mi place deloc articolul 7, cum nu-mi place uh, întregul text. și chiar și în Comisia Competentă pe Fond, INTA, mulți uh, doresc ca uh, întregul dosar să fie respins. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe modul în care se poate îmbunătăți accesul uh, la piețele achizițiilor publice Uh, și aceste recomandări au fost făcute deja uh, de Comisia pentru Comerț Internațional. Eu cred că folosim această propunere în momentul greșit, uh, în locul greșit. Iată care este părerea mea. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Baltasare. Si, grazie, pre- Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pornesc de la o reflexie mai profundă, după părerea mea, acum conflictul între diferitele puncte de vedere uh, sunt cam multe, prea multe, dragă Frank. Și cred că până la urmă cei care consideră că avem două Europe aici uh, au dreptate. De la marca de origine până la achizițiile publice, la piață și reciprocitate în uh, um, achizițiile publice, lucrurile nu mai, uh, uh, nu mai bat, nu se mai uh, potrivesc unele cu altele. Noi pierdem foarte mulți bani și pierdem în sectoare în care eram lideri. E vorba de sectorul căilor ferate și sectorul construcțiilor. Dacă s-ar modifica anumite lucruri, s-ar putea crea până la 800.000 de locuri de muncă. Chinezii de mult au introdus, chiar în 2003, clauze buy local. Deci nu poți face afaceri în China dacă nu cumperi produse chinezești, dacă nu ești în China de 5 ani, dacă um, nu ai active um, de o valoare de 5 ori mai mare decât importurile. Americanii nu o țară mică, conservatoare și protecționistă, ci chiar Statele Unite au adoptat American Recovery and Reinvestment Act și au consolidat măsurile protecționiste. Adică au înțeles nevoia și obligația de a consuma bunuri servicii de pe acest teritoriu. Același lucru face și Brazilia și India iar noi, în această situație, într-o perioadă de criză, spunem, da, vă puneți toate pragurile pe care le vreți, apărați-vă întreprinderile, dar noi nu le apărăm. Noi suntem piața liberă, haideți aici, veniți ce vreți, aduceți-vă propriile materiale, noi acceptăm orice. Dar încotro credeți că mergeți astfel? Încotro credeți, unde, încotro credeți că se îndreaptă Europa? fără ă, ă, promovând interese naționale, pentru că acestea nu sunt interese europene. Anumite țări consideră că dacă lucrurile merg bine așa, se poate continua așa, dar nu se mai poate. Nu e posibil să se continue așa. Acum, ă, considerații de fond. La articolul 6 s-au depus amendamente pentru a se elimina articolul 6. Având în vedere, Frank, că acesta este un, un regulament, deci are mai multă forță decât o directivă și uh, nu are un caracter restrictiv. Dacă la uh, solicitarea administrației adjudicatoare se aprobă participarea uh, unor agenți din țări terțe, dacă valoarea serviciului este mai mare de 5% din valoarea totală a bunurilor și serviciilor din ofertă. Mi se pare că este o normă protecționistă, mi se pare că este ceva minim pentru a garanta acea dezvoltare durabilă pentru care ne batem, pentru ca acesta uh, să fie aplicate și de întreprinderile care doresc să facă afaceri aici. Noi credem că întreprinderile noastre trebuie să se dezvolteze durabil, să-și plătească uh, taxele, să păstreze, să respecte normele de mediu, dar întreprinderile care vin din rostul lumii să facă afaceri în Europa pot să facă orice. Nu cred că aceste prevederi sunt contrare acordurilor de liber schimb sau reciprocității accesului la piețe cei cu aceste măsuri cerem Comisiei ca și alții să ne deschidă nouă piețele lor. În timp ce alții își închid piețele în aceste momente de criză, inclusiv țările fric, noi deschidem, ne deschidem și mai mult piețele. Deci eliminăm articolul 6, eliminăm articolul 7, eliminăm totul. totul pentru a încuraja sfânta libertate pe piață. Aceasta nu este o piață liberă, este o piață care creează dificultăți Europei. În ceea ce privește articolul 7 din propunere, în legătură cu ofertele anormal de mm, scăzute, avem uh, competențe împărțite cu Comisia IMCO. Eu am depus un amendament conform căruia actorul economic respectiv trebuie să explice prețurile, costurile folosite dacă sunt inferioare cu cel puțin 20% prețurilor medii ale, din cea de-a doua ofertă. Este o prevedere birocratică care uh, face ca întreprinderile să-și piardă competitivitatea. Deci de fiecare dată când cerem puține clarificarea lucrurilor, spuneți că întreprinderii uh, că se impune întreprinderilor cheltuieli. Dar spuneți-mi cum aveți de gând să faceți lucrurile, cu ce materiale, întrebăm cum vor să facă treaba, cu ce materiale. Uh, deci cerem uh, mai multă transparență pe piața achizițiilor publice și cerem reciprocitate într-un cadru internațional în care concurenții noștri se apără și, iar noi considerăm că cea mai bună apărare este să ne deschidem uh, tuturor și oricui și pen, pentru să primim orice. Deci eu cred că trebuie să evaluăm uh, cu multă atenție acest subiect, chiar dacă e doar un aviz, pentru că Uniunea Europeană trebuie să aibă instrumentele adecvate pentru negocieri, pentru a permite aplicarea transparenței, reciprocității și egalității de tratament. Mulțumesc! Grazie. Prima di... Mulțumesc înainte de a da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene și ei îmi vor spune cine dorește să ia cuvântul. Am profitat de timpul, de faptul că am recuperat puțin timp pentru a spune și eu un lucru lui Frank. Pentru că subiectul mă interesează. Nu fac referire la anumite amendamente. Este o chestiune cu caracter cultural, dacă pot să-i spun așa. Noi cred că cu toții trebuie să garantăm uniformitatea pe piață, pentru că noi credem în piață, nu? Problema este că negarea anumitor praguri, de exemplu în ceea ce privește drepturile persoanelor care lucrează, nu doar caracteristicile prestației unei întreprinderi, lipsa uh, siguranței reciprocității între state, între puterile lumii, Europa și țările emergente, riscă să creează o caricatură de piață, să creeze o caricatură de piață, pentru că nu mai există egalitate, paritate în concurență. Deci, practic, noi permitem să dăm spațiu pe piață celor care, uh, în, care zic că piața trebuie să fie liberă și așa mai departe, dar în fapt uh, nu lasă piața liberă în țara sa. Nu mai este o piață adevărată, devine o caricatură de piață. Deci cred că trebuie să ne gândăm bine. Eu cred în reciprocitate. Reciprocitatea care este realizată de alegerile unora față de altora, într-un, din, comportamentul unui sector față de interlocutorii săi. Deci, cred că uniformitatea în condiții este importantă. E vorba în raportul între Europa și restul lumii, dar și în um, raporturile dintre statele membre ale Uniunii Europene. În ultimele luni, s-a tot discutat acest subiect și discuția, bineînțeles, nu poate avea loc doar aici, la această comisie. Dar noi nu trebuie să uh, refuzăm să discutăm aceste subiecte. Dar are cuvântul doamna Weiler, vă rog. Ich habe nur eine ganz kurze Bemerkung nach dem flammenden Beitrag von după discuția uh, cu domnul Baldasare și după pledoaria înflăcărată pentru directivă și contradicția cu realitatea economică, vreau să vă spun că dacă într-adevăr se întâmplă așa cum vreți dumneavoastră și dacă, dacă într-adevăr uh, situația economică din Europa e așa cum ați descris-o dumneavoastră, atunci să știți că Germania n-ar avea absolut nicio șansă să mai construiască mașini, Um, să plaseze autoturisme, um, să facă comerț cu țările din lumea a treia, cu uh, țările BRICS. Nu ar mai exista nicio capacitate de export. Faptul că noi nu facem asta în Germania sau în celelalte națiuni industrializate din Europa este un exemplu că aceste țări uh, nu uh, se comportă exact cum ați spus dumneavoastră. Deci am vrut neapărat să clarific acest aspect. Lucrurile nu sunt chiar așa de tragice cum le descrieți dumneavoastră. Altminter, Germania ar fi pe descreștere economică. Doamna Râle, sunt perfect de acord cu doamna Weiler și cred că cifrele prezentate de comisie trebuie evaluate cu mare prudență, pentru că întotdeauna cifrele diferă foarte mult, mai ales în ceea ce privește accesul uh, Uh, țărilor uh, în curs de dezvoltare pe piața germană. Cifrele sunt foarte diferențiate, dar eu vreau să intervin dintr-un alt motiv. În ceea ce privește uh, raportarea la dreptul muncii, corect, dar vreau să știu că vreau să clarific un lucru. Aceste lucruri apar în directivele generale în ceea ce privește concesionările și licitațiile publice. De aceea nu știu de ce avem nevoie de un act normativ adițional pentru a reglementa același lucru, pentru că până la urmă ne învârtim în cadrul directivei uh, generale. Deci ar fi o dublare a legislației și este total superflu. Mi se pare că lucrurile acestea trebuie cuprinse în legislația generală, pentru că bineînțeles că și ofertanții europeni trebuie să respecte normele pretutindeni. E o reglementare unică pentru toți, tocmai de aceea am vrut uh, aceste directive. Mulțumesc. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am mai discutat de câteva ori cu stimatul coleg Baldasare despre aceste lucruri și, domnule președinte, eu cred că și dumneavoastră, în calitate de eurodeputat italian, sunteți preocupat de anumite aspecte. Evoluția economică din Europa este una pozitivă, asta vrem cu toții și trebuie să luăm la cunoștință faptul că experiențele diferă foarte mult la nivelul statelor membre naționale la, și la nivel regional. Nimeni. Nici germanii nu ar trebui să facă greșeala că lucrurile arată peste tot ca la ei acasă. Acest lucru nu ar trebui să îl greșim nici în fața italienilor, pentru că este foarte clar că există anumite regiuni în Europa care, din motive ce trebuie analizate mai îndeaproape, se descurcă mai bine, dar există și uh, regiuni care se descurcă mai prost și ies mai greu la liman. În China, italienii care produc uh, costume de top au un renume foarte bun. Și tocmai de aceea a crede că bunurile din Italia sunt la ananghe în China este o premisă falsă. În industria germană există reprezentanți care vin cu argumente similare cu cele ale domnului Baldassare. Eu cred că adevărul e nu chiar, dar aproape la mijloc și tocmai de aceea ar trebui să acționăm în spiritul cetățenilor care vor să profite de pe urma globalizării și au nevoie de un ajutor pentru a ieși din criză. Să-i ajutăm să-și rezolve problemele, nu doar să le identificăm și să îi sprijinim în plângerea lor. Mulțumesc! Domnul Baldasare. grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Da, um, profit uh, de posibilitatea pe care mi-o dați. Mulțumesc lui Andreas pentru înțelegerea intereselor italiene, dar eu nu astea le apăr aici. Doresc să explic colegii Weiler că aici nu e vorba de exporturi, e vorba de un sector specific, e vorba de achizițiile publice. Și aș dori să clarific astfel, având în vedere că tot spunem germani, italieni și așa mai departe, eu vorbesc în calitate de european. Uh, țara mea nu exportăm numai haine și vin, uh, exportăm mașini industriale, uh, exportăm autoturisme, uh, exportăm computere, nu exportăm doar pantofi și haine. Acesta este un alt aspect. Dar aici e vorba de achizițiile publice, e vorba de construcții. Deci, cred că trebuie să completați discursul sau vi-l completez eu. Dacă, având în vedere că noi exportăm atât de mult, nu putem să punem uh, praguri, regule pe piața noastră dacă țările, dacă nu țările înspre care exportăm se supără și ne vor mai permite să exportăm atât. Dar aceasta este o situație geopolitică care nu are nicio legătură cu piața achizițiilor publice, pentru că eu vă spun că regulile, regulile în China pentru întreprinderile noastre de construcții și feroviare sunt ca cele care sunt, nu spun prostii, nu le-am inventat eu. Dacă o întreprindere eh, germană merge în China să construiască o autostradă, știe ce, ce îi se cere. Poate că dacă vin alții la noi, noi nu doar nu le cerem același lucru, dar nu le cerem chiar nimic. Principiul care trebuie să se aplice este reciprocitatea. Este și o problemă de demnitate, de forță, care nu putem vinde pe milioane de euro dacă contează pentru ceva. Dacă nu, cum spunea Lenin, le uh, vindem uh, și sfoara cu care se vor spânzura. Mulțumesc. Comisia. Thank you very much, Chairman. Uh, Anders Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint DigiTrade. Analiza stării de fapt a domnului Baldasare e foarte apropiată de analiza făcută de comisie în momentul în care a depus această propunere. Ne dăm seama de ceva ani că ne confruntăm cu o situație extrem de dificilă, chiar și când avem uh, negocieri active cu partenerii comerciali. Uh, e foarte greu să discutăm cu aceștia în termeni serioși de achiziții. În momentul în care propunerea se afla în lucru, ne-am întrebat de ce se întâmplă oare asta. Motivul acestei constatări adesea invocat de partenerii comerciali, de fapt, este următorul. Noi înțelegem uh, că întreprinderile voastre vă prezintă problemele, dar uh, problema este că la noi întreprinderile nu vin să ne ceară un acces mai bun pe piața europeană. Așa că dacă ei sunt, uh, dacă comercianții noștri sunt mulțumiți uh, de acces, de ce să negociem cu voi? Deci stimulentul lipsește. Și tocmai de aceea e foarte greu să negociem. E o dinamică pe care am încercat să o schimbăm fără a cădea în extrema cealaltă, și anume de a ne închide piața. Și tocmai de aceea am înaintat o propunere care uh, urmărește exact această problemă. Întreprinderile europene se bucură de un succes răsunător pe anumite piețe, dar această propunere uh, a fost conturată pentru a uh, viza uh, doar acele țări unde există o relație discriminatorie față între uh, companiile europene. Nu am formulat propunerea în ideea de a crea o problemă acolo unde nu e. Dacă Europa nu are probleme de acces pe o anumită piață, atunci acest instrument nu este relevant. Există propuneri pentru declanșarea închiderii pieței, dar până la urmă nu se întâmplă nimic sub licitațiile de 5 milioane de euro. Am făcut o concesiune enormă spunând că în celelalte împrejurări condițiile rămân deschise. Deci atât în termen de analiză a situației, cât și uh, în termen de abordare a problemei, am încercat să avem o uh, viziune echilibrată. Care sunt condițiile de acces în Europa? A existat un studiu de impact și un element trecut cu vederea din acest studiu de impact este următorul. În momentul în care analizăm uh, accesul oferit uh, companiilor străine în Europa, trebuie să ne gândim și la filialele bazate în Europa. Și ne dăm seama că acestea rep reprezintă 40% din piața uh, achizițiilor publice o fi un lucru bun pentru că sporește concurența, nu-i așa, și nimeni nu este împotriva competitivității. Dar în momentul în care vedem că țările străine treptat își închid piețele, de exemplu, chiar recent Camera Comerțului din China a făcut un raport și se arată uh, că există probleme mari. În alte țări, de-a lungul anilor, lucrurile s-au deteriorat, chit că la început nu existau probleme comerciale cu acestea. Și atunci, uh, vedem că din cauza crizei se închid piețele. Ori putem să închidem ochii și să dăm din numeri, ori reacționăm, ne echipăm uh, cu uh, măsuri și oferim uh, un stimulent de negociere pentru ca acele țări să nu ia accesul pe piața europeană ca fiind un bun dat. Vă bucurați într-adevăr de acest acces, foarte bine, dar trebuie în același timp să vă dați seama că nu e un lucru de la sine înțeles. Avem și noi, la rândul nostru, instrumente de corectare a situației. Sigur, nu vom utiliza aceste instrumente care uh, împotriva cuiva care nu practică, uh, care nu apelează la practici discriminatorii. Încă o dată, e un instrument care vizează strict acele țări care au practici uh, profund discriminatorii pentru industria europeană. Sigur că puterea este acum uh, a raportorului. Depinde doar de domnia sa cum va evolua acest dosar, uh, depinde de modul în care va analiza amendamentele, dar dată fiind realitatea de la ora actuală, e clar că avem o problemă. Noi uh, avem o atitudine progresistă, suntem foarte dispuși să tratăm acest dosar așa cum trebuie. Problema este că pe aici, pe acolo, lumea pare să nu-și dea seama că există o problemă și mai mult decât atât ea se înrăutățește. Tocmai de aceea am venit cu măsuri ajustate. Um, există deja foarte multe idei interesante care au fost vehiculate și cu care putem să lucrăm. Și fără a dori să intru în foarte multe detalii, prefer să mă opresc aici, fiindcă astăzi dezbaterea a fost mai degrabă de ordin general. Frank. Mulțumesc, ai din nou cuvântul Frank. Jo, vole, volevo dire ai colegi italiani. Fa... Doresc să spun colegului italian următorul lucru în italiană. Pentru mine, tot ceea ce a spus e adevărat. Dar nu aici trebuie spuse aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, problemele pe care le pot avea întreprinderile europene când doresc să vând în altă parte sunt de multe ori probleme legate de prețuri sau alți factori, pur și simplu pentru că nu suntem competitivi. Este un lucru care ne penalizează, dar rest chinezii, americanii, rușii, eh, brazilienii, când hotăresc să implementeze, ca să spunem așa, eh, cu un anglicism, eh, să aplice principiul by local sau by national, o fac pentru că sunt state naționale. Noi nu suntem Politica de comerț se consideră că este o, o, o competență exclusiv europeană, dar statele membre își apără singur interesele. Și în acest context, un italian, un german sau un britanic vor face întotdeauna în așa fel încât să fie bine văzuți în China. Chiar dacă un spaniol, un uh, Uh, suedez uh, sau uh, alt european nu e la fel de bine vândut în China, văzut în China, dar nu asta trebuie să rezolvăm noi în acest text. În acest text trebuie să păstrăm abordarea pe care am propus-o eu. În ceea ce privește sensul sau lipsă de sens de a avea un astfel de instrument, am spus acest lucru chiar de la început că nu o să soluționăm problema principiului de acces pe piață pe care noi uh, l-am putea avea și nu alții uh, prin acest text. Trebuie să rezolvăm acest lucru prin negociere, prin acorduri guvernamentale privind uh, achizițiile publice. A tougher stance, so to speak, by the Euro la nivelul Uniunii Europene și pe scena internațională trebuie să ne prezentăm corect. Uh, Uh, probabil că acest lucru nu se va întâmpla neapărat prin acest regulament într-o manieră exhaustivă. Mi-amintesc foarte bine când au început negocierile și când propunerea de regulament a început să uh, circule. La un moment dat s-a organizat un mic dejun și președintele comisiei noastre, Malcolm Harbour, a vehiculat un număr de 30 de cazuri um, care ar fi vizate de acest text. Deci nu va fi o soluție de tip panaceu, dar o avem în lucru și încercăm să nu exagerăm. Eu cred că știm cu toții că va trebui să negociem diferențiat când e vorba de contractele publice uh, de achiziții. Și acum ar trebui să facem tot posibilul. Oricum, dat fiind că noi facem doar un aviz, sunt destul de calm, pentru că știu că cei de la INTA sunt vizați în primul rând, iar raportorul de la INTA și cei de la INTA în general nu sunt foarte convinși că acest text va rezolva niște probleme care, da, sunt cât se poate de reale și trebuie rezolvate. Scut. Grazie, avremo modo di ritornare. Mulțumesc, oricum vom reveni asupra acestui subiect. Doresc doar să liniștesc pe colegii germani. Nu există un punct de vedere italian, unul german în concurență. Dacă, numai dacă aș fi, mi-aș fi închipuit că o să creez o astfel de discordie, aș fi tăcut din gură. Oricum, vom reveni la acest subiect și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul Corața Bild privind fraudele la nivelul lanțului alimentar și controlul acestora. Are cuvântul colega Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi engleză. Opinion is about regaining confidence in the internal market for food after the horse meat scandal. Dragi colegi, uh, Scopul acestui raport este să readucem încrederea în uh, piața, în lanțul alimentar, în piața alimentară. Eu vin uh, din uh, țări europene în care cetățenii nu mai au încredere în mâncare, nu mai știu unde mâncarea este produsă, uh, cum e făcută și cred că au acest drept de a ști ce mănâncă. Domnule președinte, uh, Scopul meu nu e să mai venim cu un text legislativ în plus, ci să avem condiții egale pentru toți în Europa și să ne asigurăm că regulile care există duc, uh, să nu uităm că avem normele de sănătate și alimentare cele mai bune din lume, sunt aplicate în mod coerent. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că sistemul de alertă pe care îl avem în Europeană a funcționat foarte bine. Coordonarea pe care a organizat-o Comisia între statele membre autoritățile alimentare a funcționat foarte bine și Comisia după Uh, foarte multe teste ADN uh, la centrul uh, Andinazer din Europa, din Belgia, a arătat că nu era vorba de o criză alimentară, ci de o criză de etichetare. E o diferență foarte mare informațiile uh, care induc în eroare și minciunile sunt problema și nu carnea de cal. E important ca cetățenii să știe cam ce conține hrana lor și apoi să aleagă în cunoștință de cauză. Deci noi, în avizul nostru, pentru a-i uh, asigura pe consumator, propunem următoarele. În primul rând, credem că definiția fraudei ar trebui să fie foarte clară în lanțul alimentar și în uh, directivele cu privire la uh, controlele eficiente. Deocamdată, informația e considerată uh, că induce în eloare doar dacă reprezintă un risc pentru sănătatea umană. Eu cred că definiția ar trebui să fie extinsă, mai ales pentru practicile frauduloase. Apoi problema etichetării de origine. Am discutat uh, foarte mult acest subiect atunci când am uh, adoptat uh, legislația cu privire la etichetarea alimentelor și mă bucur că am inclus etichetarea obligatorie pentru toate tipurile de carne și aștept uh, actul de implementare al Comisiei pentru a ne asigura că acest act Uh, se asigură că nu uh, uh, punem o povară administrativă suplimentară asupra companiilor și producătorilor. Sper ca până la sfârșitul anului să avem acest document. Dar în orice caz, cred că trans, transparența și trasabilitatea să fie mai bune, pentru că e un lanț foarte complex care merge prin mai multe țări europene. Și deci, Aștept uh, evaluarea de impact pe care o face Comisia cu privire la etichetarea voluntară a cărnii și uh, profit de ocazie pentru a uh, încuraja lanțul alimentar să eticheteze originea în mod voluntar. Apoi, nu cred că ar trebui Eh, deci s-a discutat foarte mult despre carnea ca ingredient, mai ales în eh, scandalul cu privire la lasagne. Eu nu cred că se poate face și că ar fi o valoare adăugată pentru consumator dacă ar trebui să etichetăm toate micile ingrediente care intervin într-un produs finit care conține și carne. Pentru că până la urmă eh, îndepărtăm, îndepărtăm de pe piață micii producători și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Știu că persistă uh, diferențe uh, între noi. Un alt aspect foarte important, domnule președinte, este cel al sancțiunilor. Acum avem sancțiuni foarte blânde. Nu cred că ar trebui să se poată ca riscul și riscul de a-i uh, dezamăgi pe consumatori să fie mai mare decât frauda în sine. Deci cred că sancțiunile să uh, îi descurajeze pe cei care vor să le uh, facă. Deci cred că sancțiunile, amenziile să fie proporționat uh, suficient de mari uh, cu uh, frauda efectuată sau cu minciuna mințirea uh, consumatorilor. Acest lucru se poate face la nivel național, printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente și apoi printr-o mai bună coordonare a autorităților de control alimentar în întreaga Europa. Sigur că are de-a face și cu acțiunile juridice. Am examinat situația din statele membre și ne-am dat seama că există foarte puține exemple de fraude în lanțul alimentar care să ducă la acțiuni în justiție și cred că aici ar trebui să asociem uh, poliția, procurorii, autoritățile alimentare să prioritizeze mai bine frauda alimentare fraudele alimentare. Poate că ar fi mai bine să sensibilizăm, să pregătim, mai bine să formăm personalul pentru ca aceste fraude alimentare să fie luate cu adevărat în uh, serios și să aibă efectul disuasiv pe care dorim să-l avem. Aștept cu nerăbdare intervențiile din partea colegilor, a raportorilor din umbră. Termenul pentru amendamente este ziua de mâine. Vă reamintesc acest lucru. Și aș dori și să discutăm și problema etichetării private, pentru că o parte din scandalul uh, legat de carnea de cal a intervenit în etichetarea privată în uh, supermarketuri, sigur, fără a arunca vina totală asupra lor, trebuie să vedem dacă etichetarea privată chiar furnizează transparența, informațiile corecte și uh, alegerile libere pentru consumatori pe care ni le dorim. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu toată lumea. Mulțumesc! Aș dori să vă reamintesc și eu că termenul pentru amendamente este ziua de mâine, la prânz, 27 septembrie, așa cum spunea și doamna orator. Aș dori să dau cuvântul colegei Weiler din partea socialiștilor. Ähm, domnule președinte, dragi colegi. Poate că e bine că termenul de depunere a amendamentelor e deja mâine. În mod obișnuit ar fi mult prea strâns acest calendar, mai ales că mulți vom zbura acasă mai târziu. E bine pentru că nu noi trebuie să preluăm uh, sarcina celor de la Envi, pentru că eu știu cu siguranță că e de ani de zile luptă pentru etichetare. Deci nu e neapărat uh, sarcina noastră, chit că da, aș vrea să depun amendamente, dar până la urmă putem să lăsăm totul la Envi, nu-i așa? Față de ultimul dosar, de data aceasta, e într-adevăr vorba de sănătatea cetățenilor noștri – ar trebui nu doar să transmitem mesaje ferme, ci să emitem reguli. E vorba și de protejarea micilor exploatatori din domeniul agriculturii, e vorba de condițiile de muncă și de mediu și e vorba de reglementări care să corecteze neîncrederea pe care cetățenii o resimt acum, pentru că în ceea ce privește alimentele, cetățenii sunt cât se poate de sensibili. Și să știți, chiar dacă cetățenii cumpără cele mai ieftine produse, ei totuși sunt sensibili la asemenea scandaluri. Și tocmai de aceea, ca principiu, eu o sprijin pe raportoare, pentru că se cere transparență și transparența reprezintă în primul rând cel mai important uh, element la acest capitol, pentru că producătorii care obțin profit și care înșală trebuie să fie descurajați, mai ales dacă uh, Uh, vor ști că odată ce se iscă un scandal, mulțumită uh, transparenței impuse la nivel european, vor avea de pierdut. Transparența însă nu ajunge. În cazul în care uh, se recurge la înșelăciune voită, avem nevoie de ceva în plus, pe lângă transparență. Nici autoreglementarea nu mai este suficientă. Analizez câteva domenii uh, care sunt oile negre în mod clasic, dar să știți că uneori avem foarte, foarte multe asemenea oi negre, iar uh, uh autoreglementarea nu mai ajunge. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă raportor. Mi se pare că există mult prea puține controle eficiente Iar la nivel transnațional, când se constată nereguli, aș vrea să avem intervenții mai ample. Pentru că în momentul în care există produse transportate din Irlanda și până în Slovenia sau Slovacia, iar pe parcurs uh, etichetarea se tot schimbă, astfel încât uh, îți uiți ce, produs, uh, ce a fost în produsul inițial, nu e bine. Deci, da, noi sprijinim Uh, libera circulație, dar problema este că, uh, iată, se încurajează asemenea tipuri de înșelăciune. În ceea ce privește uh, produsele alimentare de speculă, în vară s-a luat o decizie noua directivă pentru uh, piețele financiare e inclusă și specula cu uh, alimente, ceea ce este, în opinia mea, foarte corect ne ajută să ne reabilităm imaginea în lumea treia, pentru că până la urmă uh, trebuie să constatăm că din ce în ce mai mult terenurile agricole uh, reprezintă o bună bază de capital și ajungem să pierdem din vedere cine stă în spatele unei afaceri de acest uh, tip. Faptul că dumneavoastră vreți să plasați transparența în centrul preocupărilor dumneavoastră este foarte corect. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, numele grupului are cuvântul colegul domnule președinte. Am avut mai multe scandaluri alimentare uh, de mare amploare, mai ales uh, implicând uh, carnea, că e criza din 2000, gripa aviară, pesta porcină din 2009-2010 și apoi carnea de cal. Vedem că um, toate aceste scandaluri au uh, sensibilizat publicul european, creând o stare de insecuritate. Tocmai de aceea ne bucură faptul că uh, avem o propunere de raport, vrem etichetare clară și în același timp aș vrea să avem sancțiuni mult mai uh, severe, pentru că întotdeauna, deocamdată, nu, pedepsele aplicate nu sunt uh, suficient de descurajatoare și controlele eficiente nu sunt suficient de uh, dese și nu uh, sunt complete. Eu cred că ar trebui să punem accentul în felul următor. Atât uh, sancțiunea în sine, cât și controlele neanunțate, dacă se înăspresc, pot să corecteze situația. În Uniunea Europeană avem o experiență plăcută cu etichetarea voluntară, dar eu cred că încrederea e bună, dar ma- și mai binevenite sunt controlele stricte. Iar în ceea ce privește regulile de import, discutăm despre un mare acord de liber schimb cu SUA în acest moment. Toate bune și frumoase, dar uităm un aspect. Controlele uh, pe alimente în celelalte zone ale lumii sunt cu totul altceva. Vă amintesc uh, scandalul cu laptele praf. De fapt, ce scandal? Că a fost o catastrofă în China în 2008. Uh, Produsele au fost contaminate cu melamină. Da, și apoi, sigur, uh, căpșunile. Eu cred că trebuie să ne concentrăm și pe, pe, pe controlul la import. Vrem, da, liber schimb, dar normele noastre foarte stricte trebuie respectate pretutindeni și tocmai de aceea etichetarea țării de origine este cu atât mai importantă. La import trebuie să fim foarte prudenți, să vedem ce se stipulează în acordurile bilaterale de liber schimb și dacă aceste norme sunt într-adevăr respectate. Sunt uh, un liberal uh, um, uh, obsedat de Uh, control, pentru că eu aș vrea ca piața noastră unică să se bucure în continuare de încrederea cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alți colegi înscriși la cuvânt, ba da, doamna Rüle, vă rog. Um, also, ich möchte mal... Mă tot treceți cu vederea, domnule președinte. Poate că ne încadrați uh, automat uh, la socialiști, dar să știți că noi nu suntem uh, socialiști, nu avem nicio treabă cu socialiștii, ba din potrivă. Față de doamna Weiler, eu nu cred că chestiunea transparenței este suficient elaborată în acest raport. Sunt perfect de acord cu punctele 4, 5 și 6. În ceea ce privește sancțiunile și controlul, aveți un punct bun de pornire. La 4, 5 și 6 nu aș schimba absolut nimic. Suntem perfect de acord cu raportoarea, dar 1, 2 și 3 nu prea, pentru că eu cred că a trecut era etichetării voluntare, nu a funcționat nu a prins și cred că e nevoie de mai multă transparență, într-adevăr, dar aceasta nu va fi obținută prin acțiuni voluntare. Începe totul cu, da, cu căpșunile din China. Vrem să știm de unde provin aceste fructe, mai ales că ajung în alimentele copiilor mei. Mâncarea prelucrată nu e etichetată și tocmai de aceea apar mari probleme. Aici trebuie făcute mult mai multe. În ceea ce privește carnea, aici avem nevoie de etichetare. Nu se poate să fie rentabil uh, Uh, ca uh, producătorii să obțină ingrediente din șapte opt țări ca să facă o pizza. De ce nu obțin aceste lucruri dintr-un uh, stat marcat ca atare? Nu se poate să existe stimulenți economici pentru a încuraja achiziționarea de tot felul de produse alimentare din anumite regiuni în care poate ar fi aruncate la gunoi pentru a ajunge pe pizza noastră. Aceste lucruri lipsesc din acest raport și din cauza că am remarcat uh, prea târziu că timpul uh, de depunere a amendamentului este atât de strâns, noi vom uh, respinge textul, chit că îmi pare foarte rău, pentru că punctele 4, 5 și 6 sunt excepționale. Grazie. La signora Carmen Garau per... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Carmen Garau în numele Comisiei, dacă dorește să spună ceva. A, nu. Îmi cer scuze. Mai întâi colegul Bilan, care sper că nu se va supăra pe mine, pur și simplu nu l-am văzut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu fac nicio parte din grupul socialiștilor. Uh, da, nu prea mai avem timp la dispoziție, dar cred că cu toții ne aducem aminte de scandalul cărnii de cal și felul în care a ajuns în lanțul alimentar din Europa, care a dovedit cât de gravă este problema. Cred că textul doamnei Corața Bild este bun, mai ales tot ce ține de punerea în aplicare a prevederilor legate Uh, de nivelul european pentru alimentele care conțin uh, carne. Mai susțin și această idee a unei mai bune trasabilități a produselor și a unei uh, mai bune puneri în aplicare. Însă aș dori să îi lansez un apel la o cooperare mai strânsă între oficiile naționale care se ocupă de monitorizarea sanitară. Cred că acest tip de uh, cooperare ar Uh, ne-ar permite să identificăm mai ușor orice fel de lacună sau de problemă. Aș pune accentul și pe sistemele de punere în aplicare și de control, mai ales uh, a sistemelor care deja există. Acum, din perspectiva consumatorilor, ar trebui să ne punem, cred, o întrebare. Când citești lista ingredientelor de pe uh, un aliment, mă întreb dacă toată lumea Înțelegi această listă? Mă întreb dacă această lectură influențează felul în care cetățenii își fac cumpărăturile? Nu cred. Cred că e bine să îi uh, sensibilizăm pe, uh, mai mult pe cumpărători. Astfel s-ar putea schimba situația. Mulțumesc și are acum uh, doamna Grau, reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba engleză. Ultime chestiuni. Voi începe. The fraud issues. O să vorbesc de chestiunea fraudei, problema fraudei care a fost pusă la sfârșit. E adevărat că regulamentul 178 din 2002 nu definește foarte clar frauda, se referă doar la practicile frauduloase. Sigur că o astfel de definiție insuficientă nu ne pot ajuta să combatem fenomene care se răspândesc foarte repede, pentru că un alt pilon al legislației cu privire la alimentație, uh, legislația cu privire la controlele oficiale, permite statelor membre sau uh, cere statelor membre să facă controle permanente al lanțului alimentar, uh, indiferent de faptul dacă se consideră că este un risc pentru sănătate sau nu. Deci toți actorii, toți operatorii din lanțul agroalimentar trebuie să verifice dacă sunt respectate toate cerințele legate de producerea, uh, de fabricarea și distribuirea mâncării. Deci există un set de reguli care obligă statele membre să acționeze, să ia măsuri pentru a identifica uh, uh, o încălcare motivată economic a legislației agroalimentare. Și acesta este cadrul care, de care ne folosim și care a dus rezultate la, uh, în, în cazul scandalului cărnii de cal. Deci controlele oficiale au permis o identificare rapidă a problemei, dar și amploarea acestei, acestui fenomen în întreaga Europa. ceea ce uh, ne permite o uh, definire armonizare a fraudei alimentare. Dar mai putem folosi și alte elemente. De exemplu, uh, în fiecare stat membru există o definiție mai clară și sancțiuni pentru frauda alimentară în legislația respectivă. Ce face Comisia? În ce privește controlele oficiale, probabil că știți că există o propunere care a fost începută în luna mai, anul curent, scopul Comisiei fiind acela de a consolida uh, acest uh, set de instrumente al acțiunilor de pune în aplicare și a prerogativelor din statele membre pentru a aborda uh, orice nerespectare a regulilor din lanțul alimentar. Există un, uh, nou, o nouă cerință din regulament pentru ca statele membre să includă în planurile naționale de control o secțiune specifică cu controle obligatorii neanunțate, al căror scop este tocmai identificarea încălcării intenționate în lanțul alimentar. Deci, statele membre au acum planuri uh, de acțiune multianuale de control care se bazează pe riscuri și care se asigură că uh, există un control în întregul lanț alimentar și un capitol din acest plan de control vizează activitățile antifraudă. O a doua mare schimbare pe care o propune uh, in, uh, propunerea Comisiei vizează sancțiunile. S-a vorbit mult în această dimineață. Există un, un articol standard privind sancțiunile care figurează în uh, toate propunerile Comisiei care uh, cere statelor membre să folosească sancțiuni uh, financiare. Uh, e modul cel mai uh, folosit, deci de a impune sancțiuni uh, pecuniare care să compenseze cel puțin, uh, deci să fie echivalente cu avantajele economice obținute prin încălcarea legii. Deci când un stat membru instituie o sancțiune financiară, trebuie să calculeze avantajele economice pe care făptașul urma să le obțină. Deci credem că e un element suficient de puternic pentru a-i descuraja pe cei care vor să facă fraude să uh, procedeze astfel. Mai există o altă parte din propunerea legislativă, respectiv crearea sau înființarea unor grupuri antifraudă la Comisie și la statele membre prin această rețea uh, privind fraudele alimentare. Fiecare stat membru a uh, desemnat un uh, punct de contact privind fraudele alimentare. Rețeaua a fost lansată, s-a întâlnit odată, se va mai întâlni și peste câteva săptămâni. Scopul acestei rețele fiind să crească capacitatea sistemului de a detecta și de a anticipa fraude cât de repede cu putință și de a reacționa la ele. Cadrul îl reprezintă legislația care se aplică controlelor oficiale, și asistența administrativă și cooperarea între statele membre în, cadrul, în cazul uh, încărcării uh, transfrontaliere a legislației agroalimentare. Deci ceea ce înseamnă că statele membre sunt obligate să se ajute unele pe altele când se constată că legea a fost încălcată la nivel transfrontalier. Deci, uh, lansăm acest cadru în care statele membre să poată coopera și să se asiste reciproc mai eficient atunci când se constată că a fost o încălcare uh, intențională și uh, motivată economic. Una dintre prioritățile grupului e ca, pe lângă crearea acestui mecanism de cooperare, să îmbunătățească competențele de anchetă ale agențiilor de inspecție alimentară din unele state membre. S-a spus acest lucru, trebuie ca cooperarea între agenții să fie uh, uh încurajată. Deci inspectorii alimentari trebuie să vorbească, să coopereze cu poliția, uh, cu uh, vame și, și așa mai departe, pentru ca uh, procurorul general să aibă acces la toate informațiile necesare atunci când uh, e nevoie de ele. Deci cooperarea, sensibilizarea, uh, iată care sunt prioritățile care uh, figurează în uh, planul de acțiune și se întâmplă foarte multe, chiar dacă nu avem o definiție foarte clară în lege privind uh, frauda alimentară. Mă opresc aici și dau cuvântul colegii dacă dorește să spună ceva în legătură cu etichetarea sau poate mai spun încă două lucruri. În legătură cu activitatea viitoare și uh, uh, în ce privește etichetarea voluntară, obligatorie și așa mai departe. Suntem la timp în calendar cu uh, regulile cu privire la etichetarea cărnii neprocesate, deci vom uh, uh, obține textul la timp și în ce privește regulile de implementare cu privire la etichetarea voluntară. În ce privește activitatea viitoare etichet, pentru etichetarea cărni, uh, voluntară a cărnii sau obligatorie a cărnii ca ingredient. Deocamdată nu avem o evaluare de impact, uh, dar încă o dată avem o propunere în pregătire. Va fi vorba de un raport uh, uh, care va studia efectele asupra IMM-urilor, consumatorilor, va, se va axa și pe fezabilitatea unei astfel de măsuri. Dar e în pregătire. Mă opresc pentru că v-am răpit deja prea mult timp. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum are cuvântul pentru concluzii raportoarea. Doamna Corațapit, vă rog. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru contribuțiile foarte prețioase și aș dori să mai spun că acum trebuie să uh, ne unim forțele, indiferent de partide, pentru a recâștiga încrederea consumatorilor în lanțul alimentar. Și nu e o misiune ușoară. Așa cum spunea Comisia, se întâmplă foarte multe, avem nevoie de o abordare echilibrată. Îmi pare rău că nu mai sunt socialiști în sală, dar aș dori să le spun prietenilor uh, de la S&D și de la Vers, că nu cred Poate că am putea fi mai constructivi și să punem accentul și pe partea bună. Uh, sigur, mai sunteți dumneavoastră, domnule președinte. Dar cred că ar fi bine să punem accentul pe partea bună și să nu uităm că un aviz nu e un roman. Deci avem uh, Uh, un număr limitat de cuvinte pentru a ne prezenta ideile. Sunt total de acord cu analiza dumneavoastră. Într-adevăr, e nevoie de mai multă transparență și avem nevoie și de răspunsuri concrete pentru consumatorii din Europa, pentru ca ei să își uh, recâștige încrederea. Etichetarea de origine, eu nu sunt uh, în principiu împotrivă. Eu de mult timp militez în Parlament pentru etichetarea uh, cărnii, tuturor tipurilor de carne în uh, cadrul grupului meu. Dar dacă vrem să creăm condiții egale pentru tot, mai ales pentru micii producători și pentru micii consumatori, atunci răspunsul nu este supra-reglementarea pentru că suprareglementarea, supralegislația creează povere administrative pentru cei pe care ai dori să îi sprijini, să îi încurajezi. Deci cred că trebuie să ajungem la un echilibru între îngrijorările consumatorilor, pentru o mai multă plus valoare pentru consumatori, pe de o parte, și pe de altă parte pentru cei pe care dorim să-i încurajăm să intre pe piață. Și, doamna Rule, vă rog să vă revizuiți poziția. Știu că nu aveți prea mult timp la dispoziție. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar cred că trebuie să ne mișcăm cât mai repede, pentru că e un subiect spinos care a creat uh, atâta, a făcut atâta vâlvă în Europa, dar nu mă gândesc numai la cetățeni, ci și la companii care așteaptă uh, predict, uh, previzibilitate. Deci, avizul a fost uh, publicat în 2 septembrie, l-ați citit, ați uh, uh, știu ce conține. Spune astăzi, cu o zi înainte de termen de depunere a amendamentelor, eu votez împotrivă. Mm, eu nu mă pot duc la legător și să le spun votez împotriva raportului pentru că nu am avut timp să fac amendamente. Nu e o problemă doar legată de securitatea alimentară, ci vizează consumatorul, drepturile consumatorilor. Trebuie să cooperăm cu colegii de la Comisia Envi și până la urmă trebuie să ne asumăm răspunderea, respectiv să protejăm uh, consumatorii din Europa. Și, domnule președinte, aș, mai, aș dori să mai răspund uh, colegului de la Liberali. Sunt de acord cu el. Am spus de ce acest lucru figurează și în aviz. Trebuie să avem inspecții mai bune, controle mai eficiente. Inspecțiile ar trebui să se facă Uh, doar, nu doar în perspectiva aplicării de sancțiuni și de amenzi, pentru că câteodată inspectorii merg la alimentar, merg la uh, micile companii. Uh, știți că pentru o mică întreprindere, dacă alocă trei zile inspecției, pierde bani. Deci trebuie să ținem cont și de realitatea de pe piață, să înțelegem cum funcționează IMM-urile. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră și în ce privește negocierile, dar trebuie să menținem uh, uh ștacheta foarte sus uh, în acest domeniu al uh, protecției consumatorului și a siguranței alimentare și așa cum am spus, cred că ar trebui să avem amenzi și sancțiuni mai puternice. Dar acest lucru trebuie să se facă mai mult la nivel național. Aici trebuie să schimbăm bune practici, să ne coordonăm mai bine. Nu cred că e o idee bună ca uh, sancțiunile să fie propuse sau puse în aplicare la nivel european. Envi ne-a impus calendarul, așa mi se spune uh, din partea secretariatului extrem de competent, pentru că, din câte am înțeles, Comisia Envi dorește să primească avizul înainte de publicarea raportului. Mulțumesc colegului pentru contribuție. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Uh, sper să cooperăm în continuare cu Comisia și cu colegii pe acest dosar foarte important. Mulțumesc!